Stimați colegi, stimate colege, bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi a Comisiei pentru Ocupare. Să îi urăm bun venit lui Marian Tyson, comisarul de resorți, pe care l-am invitat astăzi pentru a discuta punctul 3 de pe ordinea de zi, în prima parte a dezbaterii noastre în ceea ce privește dialogul structurat, în ceea ce privește programul de muncă al Comisiei din acest an și cel de anul viitor. Astăzi am rezervat mai mult timp pe acest subiect decât de obicei pentru această convorbire cu doamna comisar și sper că eh, da, a trecut deja aproape un sfert de oră, așa că avem ceva mai puțin timp, dar sperăm că va fi suficient pentru dezbaterea noastră. Întâi, ordinea de zi pentru astăzi poate să fie adoptată. Nimeni nu are niciun comentariu. În al doilea rând, astăzi avem tot regimul lingvistic, în afară de finlandeză, croată și, gale- și irlandeză. Malteză avem, dar David Casa nu este încă aici, însă se va bucura de interpretare când vine. Avem și o grupă de vizitatori din partea doamnei Marita Ulsvog, e un sindicat suedez, SACO. Bun venit, stimați colegi! În al treilea rând, niște informații scurte despre ultimul grup de lucru în ceea ce privește Grecia. La 15 a treia a avut loc acest grup. Ne-am întâlnit cu Georgios Catrogalos și am discutat în special despre reforma pensiilor în Grecia. Am dis- ne-am informat în legătură cu detaliile de pe subiect, am discutat despre șomajul în rândul tinerilor și munca la negru din Grecia. O, un subiect foarte important care e și unul foarte actual și despre care am discutat e și situația refugiaților din Grecia și ce se poate face de pe partea Uniunii Europene acolo. Am discutat despre caracteristicile pe care le are această reformă a pensiilor și ne-am uh, propus să avem în continuare un grup uh, de supraveghere. Trebuia să aibă loc săptămâna trecută întâlnirea acestui grup, dar grecii ne-au uh, spus că, din păcate, trebuie amânată această vizită din cauza programului lor de lucru, pentru că ei erau foarte ocupați, trebuiau să se pregătească pentru discuțiile din cadrul Eurogrupului în ceea ce privește Grecia. Așa că vom stabili un uh, nou punct pentru o nouă dată pentru acest grup. Joi, la reuniunea coordonatorilor vom discuta. Între timp, avem și o delegație la Bratislava Sub președinția slovacă am discutat cu ministrii muncii, afacerilor sociale, familiei și cu membrii ai Comitetului pentru Afaceri Europene și Sociale din Parlamentul de acolo. Ne-am întâlnit și cu parteneri sociali în această vizită și cu partenerii ai societății civile și ne-am făcut uh, o imagine cu privire la ce își dorește să facă președinția slovacă pe viitor. Apoi, Trebuie să ne mai ocupăm de campania OIM în ceea ce privește ratificarea protocolului împotriva sclaviei. Vă atrag atenția că în um, această reuniune, la 8, după această reuniune la 18.30, în zona unde e balconul, la etajul 2, are loc un eveniment și anume în, pentru semnarea acestei noi campanii, OIM pentru a semna acest protocol împotriva sclaviei, așa că vă invit să participați la acest eveniment. Și apoi avem un uh, nou program de la 15 la 18.30 va avea loc următoarea noastră reuniune. Am amânat voturile pentru ora 17 astfel încât să putem să ne coordonăm mai bine cu călătoriile și altele și să avem și timp pentru introducere, așa că de la 15.30 la 19.30 vom discuta sala în care ne vom întâlni, ordinea de zi și așa mai departe, rămân cum erau și înainte. Acolo nu se schimbă nimic. Cam acestea le-am avut de spus la începutul reuniunii noastre și acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, o, ca parte a dialogului structurat cu Comisia. Încă o dată, bun venit, doamnă comisar Marian Tyson. Uh, și deschidem acum dezbaterea, are cuvântul doamna comisar prima dată, apoi raportorii din umbră și vom urma procedura cu ceilalți membri ai comisiei. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri, când am uh, prezentat uh, programul de lucru al Comisiei 2016 la ultimul dialog structurat în noiembrie 2015, v-am spus că Având în vedere toate provocările cu care se confruntă Europa, nu putem să mai procedăm uh, așa cum procedăm în mod obișnuit și trebuie să fim uh, uniți pentru a avea uh, rezultate. Am făcut o recomandare pentru ca Uh, șomerii uh, pe termen lung să fie reintegrați uh, pe piață, să creăm o platformă pentru munca nedeclarată și să reformăm EURES, rețeaua paneuropeană pentru căutarea locurilor de muncă. Vreau să mulțumesc domnilor Pirinski, domnului Becker pentru dedicația lor la acest dosar. Din noiembrie Unitatea noastră a fost pusă la încercare, am trecut dintr-o criză în altă, de la terorism la criza refugiaților și din nou la terorism. Aceste provocări au pus la încercare valorile Uniunii Europene și societatea noastră, însă ne-au reamintit cât de important este să uh, menținem și să promovăm aceste valori comune să mă axez pe dosarele la care trebuie să lucrăm pentru a avea rezultate. În primul rând, drepturile sociale. Pe 8 martie v-am prezentat o, uh, o propunere pentru un pilon european a drepturilor omului, esența uh, economiei de piață socială. Este o un echilibru între o economie dinamică și o protecție socială modernă. O mai bună performanță uh, economică merge mână în mână cu o calitate mai bună a vieții pentru toți europenii. Este acest echilibru a caracterizat întotdeauna modelul social european pe care îl iubim atât de mult a contribuit la prosperitatea și progresul societăților noastre, este un element fundamental al creșterii, abordarea inegalităților și dezavantajelor sociale, deschizând uh, posibilități pentru uh, toată lumea și acționând ca un uh, stabilizator economic. Însă nu putem să trecem cu vederea faptul că trăim într-o nouă economie, într-o nouă societate care este mânată de, digi, de digitalizare, de globalizare și de noi modele economice. A venit uh, timpul să avem o discuție cinstită, deschisă pe uh, modelul social european. Trebuie să ne întrebăm dacă politicile noastre sociale chiar îi susțin pe cetățeni. Sunt protejați suficient împotriva riscurilor? au posibilitatea să își valorifice potențialul pe piața muncii? Sunt ei uh, în măsură să participe pe deplin în viața societății? Dar dând un răspuns la aceste întrebări, trebuie să avem grijă să um, sporim competitivitatea și rezistența, în special în zona euro. Uh, avem nevoie de o convergență renoită și de aceea este nevoie de un pilon al drepturilor sociale. Acest pilon uh, face obiectul unor ample consultări. Discutăm cu toți cei interesați la nivel european. Am organizat consultări uh, structurate cu partenerii sociali. Înțeleg că veți avea un schimb de punct de vedere cu domnul Larsen luna viitoare. Sunt organizate evenimente în toate statele membre și Comisia este gata să participe la orice fel de eveniment pe care doriți să îl organizați în uh, circunscripția noastră electorală pentru ca astfel de discuții să ajungă în toate colțurile Europei. Dezbaterea are loc uh, și în organizații internaționale. Viitorul muncii a fost dezbătut la Davos, la OECD. Uh, este important ca și noi să avem o, un punct de vedere cuprinzător. Problemele sunt comune și așa sunt și soluțiile. Uh, și aștept uh, contribuțiile dumneavoastră în acest sens. Pe 8 martie am venit cu o propunere pentru o revizuire a directivei din 1996 cu privire la uh, uh, detașarea lucrătorilor. Pentru unii dintre dumneavoastră din această sală, propunerea a fost pripită sau a mers prea departe. Pentru alții, uh, nu a venit mai devreme și nu a mers pe cât de departe și-ar fi dorit-o. Salut numirea celor doi raportori și sunt convinsă că vor juca un rol important atunci când propunerile vor fi discutate în Parlament. Comisia a uh, primit 14 uh, avize motivate ale uh, Parlamentului Național. reprezintă 22% din cele 66, ceea ce înseamnă că minimum de 19 a fost întrunit. Pentru noi este crucial să menținem uh, Um, e bine, e bine. și să promovăm uh, libera circulație a persoanelor pe baza unor reguli care să fie clare, corecte pentru toată lumea și să fie aplicate la fața locului. Propunerea noastră considerăm că este echilibrată și respectă principiul subsidiarității. Însă, desigur, um, vom avea Vom da foarte multă atenție punctelor de vedere exprimate de parlamentele care ne-au scris. Am uh, primit uh, astfel de avize motivate care sunt uh, detaliate, comentariile sunt diverse și vom discuta ce este de făcut în continuare în cadrul comisiei. Apoi avem actul european uh, privind dizabilitățile. În decembrie anul trecut v-am anunțat în plenară adoptarea unei propuneri pentru uh, actul european de accesibilitate. Cred că am uh, făcut progrese în grupul de lucru privind probleme sociale. După uh, acordul politic asupra uh, pol, propunerii uh, Comisiei în ceea ce privește actul de accesibilitate, sunt convinsă că ministrii din Consiliu vor face tot ce le stă în putere pentru a ajunge la un acord și cu privire la actul european privind accesibilitatea. Comisia EMPL trebuie să rămână implicată în discuțiile la acest uh, dosar. Veți pregăti, veți elabora un aviz uh, și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru discuții ulterioare și pentru clarificări pe care le simțiți necesare. În ceea ce privește oamenii cu persoane cu dizabilități în general, uh, Salut uh, raportul din proprie inițiativă a Helge Stevens, implementarea Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități, mai ales în ceea ce privește Um, uh, recomandările făcute de uh, Comisia UNCDBDR. Pregătirea acestui document uh, ia timp pentru că sunt foarte multe răspunsuri în urma consultărilor uh, publice. Am primit mai bine de o mie de răspunsuri, mar, marea majoritate din partea persoanelor cu dizabilități. Apoi, legislația, revizuirea legislației privind uh, siguranța la locul de muncă și uh, bolile profesionale. Protecția lucrătorilor este în centrul angajamentului Comisiei pentru o Europă socială puternică. Uh, v-am spus uh, că vrem să dăm mai multă uh, substanță directivei din 2004 privind factorii mutageni și cu câteva săptămâni în urmă ne-am ținut de promisiune și am făcut uh, schimbări la această directivă pentru uh, a uh, limita expunerea la 13 substanțe carcinogene la locul de muncă. Acest lucru va duce uh, la mai puține uh, cazuri de uh, cancer uh, cauzat uh, de, uh, locul de condițiile de la locul de muncă. Uh, apoi, uh, uh, o dispoziție privind siliciul cristalin pe care îl inspirăm. Unele companii au o bună, un bun control al vehiculor purtătoare de astfel de boli E vorba de boli uh, cum ar fi silicoza pulmonară și uh, cancerul de plămân. Comisia va lucra îndeaproape uh, cu toți, mai ales cu domeniul construcțiilor, unde 70% din muncitori, din lucrători sunt expuși la această substanță munca noastră nu se va opri aici, vom evalua noile riscuri care apar în viitor și vom actualiza legislația noastră în consecință. Sănătatea și siguranța lucrătorilor noștri rămân o prioritate a fiecărei zile. Apoi echilibru între viață și uh, Uh, viața profesională și viața de familie. Vreau să mulțumesc uh, în primul rând uh, doamnei Arena pentru că a, s-a dedicat atât, într-așa de mare măsură, acestui dosar, apoi DJ Just. Salut raportul din proprie inițiativă privind crearea Uh, de uh, condiții pe piața muncii care să favorizeze echilibrul între viața profesională și personală. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, și să le urez succes doamnei Viute. Apoi, retragerea propunerii care modifică directiva privind concediul maternal. Această directivă v-a fost foarte dragă, totuși veți fi de acord cu mine, sper, că o propunere blocată, cu nicio perspectivă de a fi adoptată, nu contribuia la îmbunătățirea statutului uh, părinților care uh, sunt activi. O să avem o inițiativă mai largă care ține cont de nevoile familiei din ziua de astăzi și uh, menținem dorința de a înlătura obstacolele pentru bărbați și femei și să oferim uh, condiții pentru părinții care lucrează. Și părinți uh, și uh, cei care au grijă de copii, care oferă servicii de îngrijire. Apoi, criza refugiaților a pus Uniunea Europeană și statele membre la încercare este esențial să promovăm participarea activă a refugiaților în țara gazdă, mai ales integrarea pe piața muncii și în societate. Integrarea, desigur, este competența unui stat membru. Noi avem un rol important în acordarea de sprijin și stimulente pentru statele membre. Acțiuni pentru promovarea schimbului de bune practici, pentru a asigura o integrare rapidă și uh, favorizarea accesului la finanțarea europeană. Fondul social investește în multe proiecte sociale în Europa. Pentru a facilita integrarea pe piața muncii, trebuie să oferim uh, uh educație uh, profesională și uh, învățarea limbilor, Trebuie să accelerăm recunoașterea acestor calificări și competențe și să facilităm accesul la piața muncii. Refugiații vin cu un set de competențe care pot să își aducă aportul la uh, economia noastră, deci trebuie să uh, îmbunătățim transparența în ceea ce privește uh, competențele uh, cetățenilor care vin din terțe uh, țări. costurile neintegrării uh, ar fi mult mai mari decât cele uh, ale răspunderii la aceste provocări. Sigur, migrația este o provocare, dar și o ocazie extraordinară dacă este gestionată așa cum trebuie. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, colegi, nu, nu o să dau detalii despre uh, viitoarea Uh, agenda uh, privind uh, aptitudinile și competențele, despre care v-am vorbit cu comisarul Navracici. Vom avea recomandări specifice pe țară împreună cu domnul Dombrovski și domnul Moscovici. O să vă prezentăm pachetul pe 14 iunie, deci în numai 3 săptămâni. Vă reamintesc faptul că uh, Comisia a cerut un parteneriat renoit între uh, partenerii uh, sociali și Comisia, Consiliul, Parlamentul, partenerii sociali au venit cu acțiuni concrete. Am lansat primul dialog social, așa cum prevede articolul 153 uh, din uh, tratat. În anii uh, ce vin vom continua să fim angajați pentru acest dialog social, pentru că, așa cum a spus președintele Juncker, economia de piață socială nu poate să funcționeze decât dacă dialogul social funcționează bine. Președintele Uh, Juncker a promis că această comisie va veni cu lucruri uh, importante, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor oferind rezultate palpabile și pentru aceasta avem nevoie de susținerea dumneavoastră astfel încât să promovăm inițiativele noastre. Aștept să lucrăm în continuare îndeaproape cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumim. Deschidem atunci discuția. În prima rundă îi vom auzi pe coordonatori sau pe reprezentanții lor și are cuvântul acum domnul Thomas Mann. Da, mulțumesc, mulțumesc doamnă comisar. Cred că ne-ați explicat foarte clar în ce direcție trebuie să se miște Uniunea Europeană, astfel încât să nu avem lipsuri în ceea ce privește drepturile sociale. Uh, avem experiențe din 15 țări unde există diferite lucruri făcute pentru integrarea refugiaților, alte state nu fac nimic și ele ar trebui să se alăture. Îi înțeleg și pe aceea care ne spun că nu vrem să investim în așa ceva pentru că deja oamenii pe care îi au cetățenilor au probleme. De așa trebuie să găsim cumva un echilibru. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că sunt primiți într-un mod uh, prin, într-un mod uman acești refugiați. Să ne asigurăm că putem spune atunci când vă dăm adăpost, întotdeauna e cu demnitate și niciodată altfel. Pe de altă parte, trebuie să le spunem foarte clar oamenilor că nu putem să lăsăm totul la mâna politicilor sociale. Există niște propuneri fantasmagorice în anumite state membre în care există un nivel foarte ridicat, mai ridicat decât cel armonizat la, la Uniunea Europeană. Așa ceva nu poate să funcționeze. Și acolo oamenii nu pot să fie convinși, pentru că din motive financiare se deschide o nouă dimensiune politică. Oamenii trebuie să simtă că nu îi lăsăm singuri. Garanția pentru tineri de care am pentru care am luptat în această comisie e o măsură foarte importantă. Însă ca lucrurile să fie clare, trebuie ca măsurile pentru cetățenii din statele membre să, să nu fie reduse, să nu îi lăsăm singuri, chiar și atunci când au probleme. De exemplu, avem persoane cu handicap, în sărăcie, șomere și așa mai departe. Să le spunem și lor clar că nu vom uita de ei. Cred că acesta trebuie să fie mesajul nostru. Unii dintre noi au avut ocazia să meargă în Silicon Valley. Acolo am văzut uh, care e dinamica în această lume nouă și superbă vorbă și ni s-a spus, dacă nu sunteți destul de puternici, uh, cine nu e destul de puternic, e lăsat la o parte. Bine, nu e subiectul nostru, dar cred că e important pentru Marianne Tyson. Am fost la Universitatea Berkeley și acolo studenții cu profesorii împreună discutau și spuneau dacă am avea și noi modelul social european la noi. Și atunci vedem în ce loc ne aflăm noi aici. Da, e o muncă în continuă dezvoltare. Știm, nu discut mai mult despre aceasta. Însă, de ce avem nevoie de apărători pentru acest model social? Însă, acest model al nostru, european, cu diferite caracteristici naționale, cred că e cel care trebuie să ne ghideze. Și încă observație în ceea ce privește refugiații. Cred că nu e cel mai important să învețe limba țării în care vor să trăiască, ci să aibă o șansă să înțeleagă valorile. E mai mult decât să se învețe pur și simplu dintr-o carte. Să le arătăm ce ne mișcă pe noi, ce fel de valori avem, ce reprezentăm noi. Sunt lucruri care nu sunt suficient cunoscute. De asta ar trebui să ne ocupăm. Să să le spunem, un refugiat poate să se integreze într-o țară, învățând pas cu pas cum suntem structurați, ce se întâmplă cu noi. Cred că acest lucru e cel mai important. Da, e clar că avem ceva de oferit, însă trebuie să avem și această posibilitate de a acumula această experiență, astfel încât să putem spune da unei asemenea societăți. O societate, o societate în care există integrare, unele se pot învăța, dar apoi cineva îți poate hotărâ să meargă altundeva. Cred că dacă reușim să facem așa ceva împreună, atunci aducem o plus valoare europeană și Comisia trebuie să fie și activă. Marianne ne-a spus deja o parte din aceste lucruri foarte clar și într-o manieră bună. Mulțumim din partea SD Maria Joao Rodriguez. Many thanks, uh, Mr. Chairman. Um, Mulțumesc, uh, uh, domnule președinte. Mă bucur că pot să mă adresez comisarului nostru în calitate de membru al acestei comisie, ca și raportor pentru pilonul european al drepturilor sociale. Doamnă comisar, după cum știți foarte bine, Uniunea Europeană este confruntată cu aceste crize care se suprapun. Dacă vreți să câștigați uh, sprijinul social al cetățenilor europeni, să avem o Uh, dimensiune socială, acesta este uh, esențial. De aceea, munca noastră este importantă pentru viitorul Uniunii Europene. Apreciem uh, ceea ce ați făcut până acum, de când ați preluat acest uh, mandat, reechilibrarea obiectivelor sociale punându-le pe un picior uh, de egalitate cu obiectivele economice în uh, semestrul european, accelerând o serie de inițiative pentru a sprijini pe șomerii pe termen lung și, recent, inițiativa de a veni cu un pachet privind mobilitatea, inclusiv uh, revizuirea directivei privind lucrătorii detașați. Uh, au fost măsuri importante. Totuși, cred că e nevoie de măsuri fundamentale în continuare. Discuția pilonului uh, privind uh, drepturile sociale este fundamentală, vitală, pentru că miza acum o constituie actualizarea modelului social european pentru a gestiona noile provocări cu care ne confruntăm, globalizarea, revoluția digitală, tranziția energetică și trebuie să ne asigurăm că toate categoriile de lucrători pot să conteze pe uh, drepturi sociale fundamentale. Pe de altă parte, ne confruntăm cu o uh, spirală uh, descendentă a standardelor sociale. din cauza presiunilor uh, pieței unice și a modului în care funcționează zona euro. Trebuie să punem capăt uh, acestei tendințe care este periculoasă pentru modelul european social. Acest pilon al drepturilor sociale trebuie să fie elaborat astfel încât uh, să relansăm uh, creșterea convergenței în zona euro. Acest lucru este esențial și pentru viitorul zonei euro, pentru că uh, zona euro nu poate fi sustenabilă pe termen lung dacă nu se bazează pe o convergență în creștere, convergență socială în creștere. Acest pilon trebuie să fie definit astfel încât să elaborăm o listă clară a normelor sociale pe care trebuie să le garantăm pentru toate categoriile de lucrători. Și știți uh, foarte bine că tipul uh, de uh, activități se schimbă mai ales din cauza revoluției digitale. Apoi trebuie să venim în întâmpinarea fenomenului de uh, îmbătrânire, încât să avem un sistem de asistență, de asigurări sociale, inclusiv pentru toți cetățenii europeni. Este o a doua provocare extrem de importantă. Acest lucru înseamnă însă că uh, cea mai bună cale de a susține acest, acest sistem social este să creștem rata ocupării și trebuie să mergem mai departe înseamnă, asta presupune eforturi de uh, modernizare, actualizare a modelelor educaționale, acces la învățământ, uh, dezvoltarea competențelor, uh, dar trebuie să echilibrăm viața profesională cu cea de familie, astfel încât și femeile și bărbații să participe activ la piața muncii. Sunt responsabilități importante care au un rol pentru actualizarea modelului social european. Și pilonul trebuie să fie un pilon care să se bazeze pe instrumente cu un efect obligatoriu. Pentru că minteri nu este un pilon, nu vorbim de un uh, pilon și trebuie să facem o reechilibrare a modului în care Uniunea Monetară Europeană se dezvolte. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Vă reamintesc, stimați coordonatori, fiecare are două minute și știți că sunt foarte mărinimos oferindu-vă atât, însă foarte mărinimos nu sunt nici eu. Acum are cuvântul Antia McIntyre. Thank you. And, um... Mulțumesc și mulțumesc din inimă Marianei Tyson pentru prezența sa astăzi aici și pentru informațiile pe care ni le-a pus la dispoziție. Am și eu îngrijorarea că menținem ratele de șomaj în creștere nu redresăm lucrurile și cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că IMM-urile care oferă cele mai multe locuri de muncă pot continua să facă astfel, încurajând prosperitatea și asigurându-ne că toate statele membre pot concura într-o economie globalizată. Voiam să mă refer la două aspecte, la două domenii astăzi. Mai întâi, revizuirea țintită a directivei privind detașarea lucrătorilor. Doamnă comisar, vorbeați despre avizele motivate ale parlamentelor și mă bucură că le evaluați și vă, vă aplecați asupra lor. Cu excepția Danemarcei, țările care au ridicat cartonașul galben sunt toate din uh, blocul estic. Și unul dintre lucrurile pe care eu le consider importante este să menținem unitatea statelor Uniunii Europene. N-am vrea să se introducă măsuri sau să sugerăm într-un fel că să facem în așa fel încât să punem țările din Est împotriva țărilor din Vest. Trebuie să fim foarte prudenți. Și cred că este extrem de important ca uh, Comisia să înțeleagă observațiile noastre și îngrijorările pe care le transmitem în acest sens înainte de a întreprinde orice măsură ulterioară. Un alt lucru la care voiam să mă refer succint este că eu am fost una dintre puținii care spuneau că trebuie să așteptăm, să vedem cum funcționează directiva pusă în aplicare înainte de a ne apuca de revizuire. Și răspunsul uh, din tabăra opusă era, păi nu i nicio legătură. Păi da, dar chiar în propunerile comisiei constatăm că se face trimiteri. în Deci în revizuirea țintită se, face, se fac trimiteri la accesul la informații care fac, face parte din directiva din 2014. Deci până și în propunerile comisiei, de fapt, se stabilește o legătură între cele două elemente. De aceea sunt foarte îngrijorată de viteza cu care mergem înainte în această revizuire, Câte vreme eu cred că ar trebui să așteptăm. Apoi voiam să vă mai pun o întrebare în legătură cu revizuirea achiului OSH. Dacă ne puteți spune mai multe despre asta, cum stăm și ce se întâmplă cu consultarea deschisă care ni se promisese. Mă refer la acest lucru în special în lumina discuțiilor cu privire la mai bună reglementare. Ce face Comisia pentru a se asigura că Comitetul pentru Analiza Legislativă este perfect transparent? Din câte înțeleg, Comisia a transmis acestui comitet un uh, document de lucru al serviciilor Comisiei cu privire la siguranță și sănătate la locul de muncă, însă e foarte puțină transparență, pentru că partenerii sociali n-au avut acces la acest document al Comisiei, n-au avut acces nici la observațiile de răspuns ale Comitetului Consultativ. Deci, în ce fel implicați dumneavoastră statele membre și părțile interesate în a face schimb de informații și a trage învățămintele care se impun pentru ca legislația să fie mai ușor de pusă în aplicare și deci mai eficientă? Vă mulțumim acum Neoclis Stiriokis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να καλωσορίσουμε την κυρία Επίτροπο Mulțumesc, domnule președinte. Ne bucură prezența doamnei comisar în rândurile noastre, îi urăm bun venit. Și cred că trebuie să fim cât se poate de sinceri și să ne aplecăm asupra datelor concrete. Adevărul este, dacă ne uităm la datele concrete, că comisia aceasta n-a atins niciun fel de obiectiv, nici obiectivele de ocupare, Statele membre n-au încredere în comisie, apropo de revizuirea directivei privind uh, detașarea lucrătorilor, de exemplu, asta se vede din cartonașele galbene care au fost ridicate, apoi diferitele sisteme de asigurări sociale care sunt puse în discuție. Este evident că se fac mereu pași în urmă și se amână mereu luarea unor măsuri. Statul social uh, se cam fărâmițează. Avem un lucrător din patru, aproape 25% din, uh, dintre europeni sunt uh, pe, în pragul sărăciei. Și mă refer chiar la unele țări care sunt în nucleul dur al zonei euro. De exemplu, să ne uităm ce se întâmplă în Germania. Sunt persoane care sunt forțate, practic, să emigreze și nu vorbim de mobilitate aici. Sunt tineri care n-au încotro, pentru că în țara lor este o rată uriașă de șomaj, oamenii aceștia tineri sunt obligați să meargă într-o altă țară să muncească, o țară unde uh, sunt, uh, există șomaj mult mai puțin. Noi, în numele stângii, uh, Considerăm că trebuie promovat uh, principiul salariului egal la muncă egală, trebuie de asemenea garantate și apărate drepturile sociale ale lucrătorilor detașați, după cum se și prevede în țara lor de origine. Apoi, mobilitatea lucrătorilor trebuie să se lege strâns de protecție socială pentru aceștia și de condiții demne de muncă. Aș dori să vă adresez două întrebări, doamnă comisar. Cum își propune Comisia să garanteze toate drepturile sociale ale lucrătorilor detașați? Cum veți asigura acest lucru prin revizuirea acestei directive? A doua întrebare. În ce fel va garanta Comisia drepturile lucrătorilor în cadrul pachetului privind mobilitatea profesională? Vă mulțumim, mii de scuze, doamnă Marian Harkin nu e vorba de voință politică, nu, am greșit pur și simplu din cauza acestei hârtiuțe, sunt multe nume pe ea, dintr-o, încă o dată scuze, ar fi trebuit să aveți cuvântul înaintea colegului nostru. Vă rog, doamnă Harkin. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Nici o problemă. Da, eu credeam că o să mă vedeți, așa am, am o jachetă roz așa de frumoasă. În fine, vă iert. Doamnă comisar, bun venit și am să mă refer la câteva lucruri pe care le-ați spus. Vorbeați despre pilonul drepturilor sociale europene și dacă acesta răspunde obiectivului de protecție a lucrătorilor. Recunoaștem cu toții că avem o economie digitală, avem o economie partajată. Știm cu toții că există lucrători care nu sunt acoperiți de toate aceste drepturi. Se vorbește despre independență, se vorbește de multe lucruri și sunt corecte pentru multe cazuri, însă pentru mulți lucrători cred că este momentul să se vină cu uh, un ajutor pentru a compensa um, uh, salariile foarte scăzute. Oamenii aceștia n-au niciun fel de asigurări sociale, nici de pensii, nici uh, și așa mai departe. Uh, Știți foarte bine despre ce este vorba. Pilonul acesta privind drepturile sociale trebuie să-i apere tocmai pe acești lucrători. Cadrul pe care îl instituiți dumneavoastră trebuie să-i cuprindă pe acești lucrători ca și pe ceilalți. Asta a fost așa o mică observație de început. Apoi, încă un lucru important pentru ALDE este, ana, este să privim inegalitatea în sensul în care acesta ar putea să submineze creșterea și uh, redresarea economică. Și cred că ar trebui să analizați situația uh, pentru a lua deciziile politice care se impun în mod corect. Câteva observații acum în legătură cu agenda competențelor, iarăși o chestiune importantă pentru ALDE. Pe noi ne interesează dialogul coordonat, coordonat între statele membre și piață, de exemplu în sectorul educațional, sectorul de afaceri, pentru a ne asigura că se pune accentul în special pe anticiparea viitoarelor nevoi de competențe și, pe de altă parte, pentru a face potrivirea între piață și competențele oferite. Sigur, vorbeați de agenda competențelor și s-au făcut într-adevăr unele progrese, să sperăm că se va ajunge la un acord aici, pentru că sunt convinsă că trebuie să pornim pe, în baza, lucrăm în continuare în baza lucrurilor bune făcute în ceea ce privește accesibilitatea informațiilor. Și apropo de detașarea lucrătorilor, pentru unele state textul dumneavoastră nu merge suficient de departe, pentru altele merge prea departe. Eu cred că Propunerea Comisiei se bazează în mare măsură pe faptul că aveți în vedere extinderea obligatorie a domeniului de aplicare a acordurilor de muncă colective și pentru a-i acoperi și pe uh, lucrătorii detașați. Bulgaria se bucură de faptul că dumneavoastră doriți uh, salarii egale la muncă egală la același loc, dar uh, spune că ar trebui să o procedați în mod administrativ. Există nuanțe, desigur, dar cam, cam aceasta e esența discursului. Însă, trebuie urmărit... Mai dați-mi 10 secunde, vă rog. În actuala directivă se vorbește de practici naționale care nu intră sub incidența mm, directivei revizuite. Există câteva cuvinte în directiva veche, nu cea revizuită, care, dacă s-ar include și în noua variantă, ar schimba radical lucrurile. Are Comisia în vedere așa ceva? Și, în fine, sunt întru totul de acord cu uh, colega McIntyre. Vă susțin punctul de vedere pe tema aceasta, dar nu este acceptabil să existe o linie de divizare între vest și est și trebuie să facem ceva ca să aducem pe toată lumea la oaltă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor terire. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneiei sale în rândurile noastre uh, pentru a continua tradiția schimburilor de opinii foarte utile pe care le-am avut și în trecut. Aș avea câteva observații de făcut eu însă, dar aș vrea să pornesc și de la cele spuse de colegi înainte. Ce vedem acum în Uniunea Europeană este o tendință în creștere a mișcărilor totalitare, șoviniste și naționaliste, care câștigă teren. Ce facem noi nu este altceva decât să uh, îi transformăm în țapii spășitori pe cei din minorități, musulmani sau minorități etnice, ci și facem și mai mult decât atât le, le permitem să progreseze. Această creștere a inegalității în cadrul Uniunii Europene, la care Uniunea Europeană nu reușește să aducă un răspuns, este o problemă reală și rolul dumneavoastră aici este fundamental, deci avem nevoie de propuneri puternice din partea Comisiei Europene, în special în domeniul combaterii inegalității în cadrul Uniunii Europene. Și Voiam să mă refer și la problema pilonului social. Din punctul meu de vedere, acesta nu poate fi o simplă colecție de toate lucrurile pe care le facem oricum în momentul de față. Nu, trebuie să fie o viziune nouă în legătură cu felul în care vrem noi să se respecte drepturile sociale din Uniunea Europeană și Um, care este plus valoarea pe care o oferă Uniunea Europeană societăților sale pentru a le transforma în societăți mai egale. Din păcate, aici cred că suntem încă în urmă și mă tem că abordarea adoptată în prezent de Comisia Europeană, oricât ar fi ea de cuprinzătoare, necesită mai multă ambiție și ar trebui să se bucure de mai mult sprijin, de un efort particular și din partea dumneavoastră și a altor comisari pentru a găsi echilibrul corect mișcărilor șoviniste naționaliste. Și acum uh, încă câteva lucruri. Desigur, directiva privind uh, detașarea lucrătorilor va fi dezbătută amplu în uh, lunile care vin și susțin faptul că trebuie să luptăm împotriva creării unei diviziuni, a unei falii între răsărit și uh, Occident și trebuie ca Comisia să țină seama de vocile nu doar ale parlamentelor naționale care până acum au uh, Uh, susținut procedura cartonașului galben, ci să, să asculte și ce au de spus cele care nu au susținut această procedură și să fie atentă la cum sunt exploatați oamenii în anumite state membre ale Uniunii Europene, tocmai din cauza lipsurilor pe care le cuprinde această directivă privind detașarea lucrătorilor. Apoi, care este calendarul pe care îl propuneți în momentul de față? Noi știm că s-a discutat mult despre momentul în care ar trebui să apară propunerea aceasta. În momentul de față, care vă este calendarul? Și apoi, ne interesează foarte mult să progresăm pe piața muncii. Subiectul acesta ne interesează foarte mult în, pe noi, verzii. Agenda verde în acest domeniu, care sunt planurile dumneavoastră în legătură cu ea? Cum vă propuneți să faceți pași înainte în acest sens? Parlamentul a făcut eforturi deosebite și mă întreb dacă dumneavoastră veți porni de la realizările noastre și dacă da, în ce fel? Mulțumesc, Laura Agea, din partea FTD. Mulțumesc, domnule președinte, și, și din partea mea, bun venit, doamne comisar. Ne întrebați dacă modelul social propus de Uniunea Europeană este un model adaptat pentru cetățeni. Răspunsul este nu. Dovada emblematică în acest sens este chiar Grecia. Este evident de aici, din acest exemplu, că Uniunea Europeană nu și-a putut atinge obiectivele sociale. 55.000 de copii într-o stare de sărăcie absolută trăiesc în Grecia. Nu cred că putem vorbi de un model rezistent uh, și adaptat. Vorbim de pur și simplu de lupta pentru supraviețuirea oamenilor acestora. De aceea cred că Comisia Europeană ar trebui să dea dovadă de ceva mai mult curaj și de ceva mai puține cuvinte. Când vă aud vorbind de pachetul de recomandări specifice pentru fiecare țară, pe care ni-l tot uh, predică colegii dumneavoastră, Dombrovski, Moscovici, pe mine, vă spun sincer, mă sperie lucrurile acestea. Mă sperie ceea ce trebuie să facă statele membre, reforme structurale, adică lacrimi și sânge, care distrug, sfâșie din punct de vedere social statele membre, creând nu doar șomaj, ci sporind sărăcia la niște niveluri, cred că nemai întâlnite din, de la al doilea război mondial încoace în Europa. Așadar, aștept de la dumneavoastră să faceți alegeri curajoase și deosebit de importante, pentru că aceasta e sarcina noastră, este și sarcina Comisiei Europene. Domnul președinte Juncker spuneți că va obține rezultate extraordinare. Eu zic să pornească de la proiecte mai mici și eficiente, care să scoată din sărăcie absolută milioanele de cetățeni europeni care în momentul de față nu au uh, bunurile primare, de, de primă necesitate. Acesta este sarcina și a dumneavoastră și a noastră. Îmi doresc așadar ca până la sfârșitul mandatului meu până la sfârșitul prezenței mele în Parlamentul European, să, vă pot, vor, să pot vorbi cu dumneavoastră și să-mi spuneți, am reușit să obținem acest lucru, am reușit să atingem acest obiectiv, să-i scoatem din sărăcie absolută pe cetățenii europeni care astăzi se confrunte cu ea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marta. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc călduros și doamnei comisar Tyson pentru că a venit în fața noastră să ne prezinte și să elaboreze pe marginea celor șase priorități pe care le-am reținut eu pentru calendarul său 2016-2017. Sunt lucruri la care nu prea poți aduce obiecții. Cred că toată lumea e de acord cu aceste lucruri actul privind accesibilitatea persoanelor cu handicap, aici mai sunt multe de făcut, apoi sănătatea și siguranța lucrătorilor noștri la locul de muncă. Aceste două lucruri sunt priorități clare și cred că putem obține norme europene în materie dacă și statele membre vor fi de acord să pună în aplicare aceste directive care, din punctul meu de vedere, sunt fundamentale. În schimb, pe de altă parte, doamnă comisar, și aici sunt extrem de încântat că sunteți în fața mea, mai am patru lucruri să vă spun în legătură cu Carta Drepturilor Sociale, despre care veniți și ne povestiți sistematic și vorbeați și de o convergență socială, un lucru deosebit de important și, desigur, din acest punct de vedere, bateți la ușă deschisă. Uitați însă că uh, Europa aceasta care crește mereu și prea repede, sunt deja 28 de state membre și altele stau și bat la ușă, face ca această convergență să fie tot mai greu de atins și tare mă tem că vom ajunge la numitorul minim comun. Acum 20-30 de ani, uh, uh, obiectivul nostru comun era să împărtășim între noi bogăția. Acum am ajuns să împărtășim sărăcia. Al doilea lucru, vreți să modificați directiva privind detașarea lucrătorilor din 1996, tocmai pentru că, aceste, pentru că dezastrul pe care l-a produs, l-a produs această directivă este cutremurător. În același timp însă, doamnă comisar, mai spuneți dumneavoastră că doriți să garantați libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor și că țineți deosebit de tare la mobilitatea lucrătorilor. Păi, Prin aceste două alegeri, dumneavoastră organizați dumpingul social. Comisia Europeană organizează acest dumping social de care suferă toate statele membre. Și aici ați eșuat așadar. A treia chestiune, egalitatea între bărbați și femei. Nu vă supărați, domnule președinte, vreau și eu 3 minute 30 ca și ceilalți care au intervenit. Egalitatea între bărbați și femei. Ce lucru minunat, spuneați chiar în detrimentul educației copiilor. Păi pe copii, de copii să se ocupe nașul, nașa, tataia, mamaia, în fine, cine mai trece prin fața casei eventual. Dar ce înseamnă toate aceste lucruri, doamnă comisar? Înseamnă o scădere a nivelului educației și apoi integrarea refugiaților prin muncă, dar în detrimentul cui? În detrimentul celor 5 milioane de șomeri pe care îi avem deja sau în detrimentul tinerilor care vor ieși din, uh, de pe băncile școlii și nu-și vor găsi un loc de muncă? Și voi încheia spunând, doamnă comisar, că alimentați mișcările patriotice în continuare și sunt convins că veți continua să vă temeți. So, damit ist die Runde der Și cu acestea am încheiat runda coordonatorilor. Țin să vă anunț că cu cele două minute va, va trebui să ne încadrăm de acum în ele. Avem acum 12 membri ai comisiei noastre pe listă, două minute maxim, pentru că a trecut deja atât de mult timp și doamna Tyson trebuie să aibă timp să ne și răspundă la întrebări. Acum are cuvântul doamna Elisabeth Moran Chartier. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să subliniez sprijinul pentru activitatea doamnei comisar. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Nu am început uh, să construim Europa pornind de la problemele sociale, dar am ajuns în momentul în care acum toată lumea așteaptă, tocmai din punct de vedere social, mai mult de la Uniunea Europeană. Acesta e principiul asupra căruia trebuie să ne aplecăm. Trebuie făcut mai mult pentru a construi această Europa socială și cetățenii noștri asta așteaptă de la noi. Acum, revizuirea aceasta țintită privind directiva privind detașarea lucrătorilor propune un obiectiv comun pentru noi toți și am și constatat că numeroase grupuri politice sunt foarte atașate libera circulație, liberei circulații a lucrătorilor, a cetățenilor, precum și uh, construirii unui soclu social. Or, directiva privind detașarea lucrătorilor pe acest soclu social se bazează. Eu aș dori, doamnă comisar, ca procedura cartonașului galben să se poată soluționa cât mai curând și, în orice caz, vă mărturisesc că noi, în cadrul Parlamentului European, vom lucra în mod constructiv și independent față de această procedură adresată Comisiei Europene. Pe de altă parte, aș vrea să vă împărtășesc faptul că suntem deosebit de mobilizați pe marginea aceasta, a, a marginea temei acesteia convergenței sociale. Și adevărat, după 20 de ani, directiva aceasta considerăm și noi că trebuie revizuită, revizuită în mod țintit și echilibrat. Nu ne propunem uh, să avem uh, o viziune uh, care să creeze diviziuni uh, neapărat între partidele politice. Nu-mi doresc acest lucru și nici între țări care istoric și politic au avut fiecare viziunea sa. Toate aceste lucruri însă vor avea loc, domnule președinte, numai dacă vom putea susține IMM-urile care creează locuri de muncă, 82% dintre locurile de muncă din Uniunea Europeană sunt create de uh, IMM-uri și să nu uităm acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Gheorghe Pirinski, vă mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Doamnă comisar, în prima în legătură cu revizuirea cadrului financiar multianual. Ne spuneați că nu putem să continuăm să acționăm ca înainte. Și atunci cum se va reflecta această abordare în propunerile comisiei? Pentru că toate îngrijorările pe care le-ați menționat dumneavoastră și pe care le-au menționat și colegii se învârt în jurul faptului că pilonul social este cel care va rămâne. Și dacă acest lucru nu va fi destul de bine reflectat într-o revizuire ca atare a plafoanelor și alte regimuri care se află în spatele plafoanelor, atunci ce se va întâmpla? Acest pilon social contează și cred că este foarte clar că nu poate să fie singur. Trebuie să fie pus în contextul uh, coeziunii teritoriale și economice, acesta care trebuie să fie relansat în Uniune. Dacă nu, realitățile economice pe care le vedem în această procedură a cartonașilor galbene se va tot repeta. Așa că există o nevoie urgentă față de ceea ce spunea colegul meu Rodriguez și anume să fie accelerat crearea de locuri de muncă în regiunile cele mai afectate din Europa. Al doua întrebare are de-a face cu platforma pe care ați menționat-o. Trebuie să vă spun că am avut succes pentru că lucrând cu raportorii mei din umbră și în cooperare cu comisia am făcut toate acestea. Înțeleg că în 27 mai va fi prima lectură, prima reuniune a acestei platforme. Însă, din câte am înțeles, accentul pe chesti- în chestionar s-a pus pe prevenire și combatere în ceea ce privește munca nedeclarată. După cum știți, în decizie am avut o abordare echilibrată care să încurajeze transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată. Ați putea să ne spuneți câte ceva despre ce, cum arată programul de muncă pentru această platformă, astfel încât să existe o distribuire egală între cele două tipuri de acțiuni. Vă mulțumesc! Mi-ați luat înainte cu o secundă, domnule președinte, pentru că aș fi terminat înainte, înaintea să mă întrerupeți. Aproape v-ați încadrat în cele două minute. Domnul Ungheriu sară cuvântul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Mă folosesc de această oportunitate pentru a vorbi în olandeză. Și voi începe cu un interviu apărut în ziarul de astăzi, care are ca titlu dacă oamenilor li se par regulile incorrecte, atunci Europa va suferi. Acesta acest titlu vine dintr-un interviu cu comisarul nostru, un interviu luat ieri la Bruxelles și sunt de acord cu cele spuse de doamna comisar. Dacă cetățenilor nu li se par corecte regulile, atunci vom pierde sprijinul lor pentru piața internă în Uniunea Europeană. De aceea, noi, și când spun noi, cred că vorbesc în numele multora din acest Parlament, noi credem că este important să continuăm munca în ceea ce privește revizuirea directivei muncitorilor detașați. Ați spus că trebuie să vedeți comentariile, avizele, scrisorile primite în ultimul timp ca răspuns, însă vă rog să-mi permiteți și mie să spun că e foarte important pentru mine ca această propunere să fie menținută. Sper că așa veți face. Știu că probabil va fi nevoie de anumite schimbări, însă cel mai important este, cred, să se continue cu această propunere, astfel încât și noi să ne putem continua munca. E modul în care putem lupta împotriva unei concurențe neloiale pe piața muncii în statele noastre, unde unii respectă regulile și alții înțeleg să exploateze punctele minus din sistem. Doar așa putem să evităm toate acestea. Văd că mi-am depășit timpul, dar aș mai avea o întrebare. Ce le-aș spune acelora de pe stradă, care lucrează în transportul rutier, adică există acum o regulă valabilă pentru toată lumea. Cum va fi aceasta transpusă în domeniul transporturilor? Bine, acum doamna Blinkeviciute are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar, că ați fost de acord să participați la reuniunea noastră. Am două întrebări. În primul rând, săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunțat recomandările pentru statele membre. Comisia a pus accentul pe faptul că statele membre nu pun în aplicare recomandările din 2013 în ceea ce privește investițiile spre copii. Sărăcia în rândul copiilor este în creștere în statele din Uniunea Europeană. 27 de milioane de copii suferă de pe urma sărăciei în Europa. Acest lucru ne demonstrează din nou că statele membre nu sunt în stare să lupte împotriva sărăciei în rândul copiilor. Doamnă comisar, v-aș ruga să analizați cererea pe care am făcut-o, o cerere pe care am făcut-o de mai multe ori în ceea ce îi privește pe copii și o garanție pentru copii ca instrument specific de luptă împotriva sărăciei în rândul copiilor. Acum că revizuim cadrul financiar multianual, am putea să avem un instrument specific pentru copii și am avea și un buget special alocat. Parlamentul și Comisia trebuie să ia acum decizii pentru că dacă nu, copiii vor continua să sufere de pe urma sărăciei. O a doua întrebare. Ați spus deja câte ceva în ceea ce privește echilibrul dintre muncă și viața personală. Astăzi am avut o reuniune a Comisiei de Ocupare și Comisia FEM. A fost o discuție foarte bună și țin să-i mulțumesc doamnei Astrona pentru faptul că a participat la această reuniune. Am o întrebare. Când plănuiește Comisia să anunțe un al doilea stadiu al consultării cu partenerii sociali în ceea ce privește echilibrul între viața personală și muncă și când veți anunța pachetul care include măsurile legislative. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Regner, are cuvântul. Mulțumesc. Ați spus de multe ori că avem standarde diferite în ceea ce privește drepturile muncitorilor, drepturile, angajaților, drepturile angajatorilor în Europa. Eu sunt austriacă, noi avem o graniță foarte clară, diferențele sunt foarte mari. Ce le spun angajaților care se întreabă de ce un angajat dintr-o țară învecinată primește un salariu sub contractul colectiv în timp ce acesta lucrează în Austria. E corect așa ceva? Eu spun că e foarte clar că compania trebuie să completeze uh, este cea care lucrează, care nu completează cum trebuie documentele și este o practică neloială. Vă pot da multe exemple în care ceea ce se întâmplă nu e legal, însă controlele, controlele nu sunt destule, chiar dacă există directiva de punere în aplicare și există multe exemple pe care vi le pot da și care ne spun foarte clar că e nevoie de o uh, reformarea directivei privind muncitorii deplasați. Ce să le spun eu oamenii? Ce fel de Europa e aceasta în care punem presiune unii pe ceilalți și nu reușim să avem niște standarde minime? Să încercăm să facem eforturi să învățăm mai multe unii de la ceilalți. Da, mulțumesc. În prima, sunt uimit, pentru prima dată v-ați încadrat în timpul de lucru. Maria Arena are cuvântul. Mulțumesc pentru explicațiile date. Am două puncte pe care vreau să le discut. Primul se referă la ideea dumneavoastră o protecție socială modernă. O să mă alătur celor spuse de colega Brinkeviciute în legătură cu sărăcia copiilor. O protecție socială modernă care lasă deoparte 26 de milioane de copii în Europa este inacceptabilă. Deci ce propuneți într-o protecție socială modernă care permite să combatem acest lucru care este inacceptabil astăzi în Europa? A doua, uh, Uh, chestiune. Directiva privind detașarea lucrătorilor. Nu sunt absolut deloc de acord cu ceea ce a spus colega noastră. Trebuie să mai așteptăm. Directiva din 1996 uh, a fost creată pentru a proteja lucrătorii și astăzi ea este uh, utilizată pentru a abuza lucrătorilor, lucrătorii. Deci când uh, o, când o lege a fost uh, uh, ocolită față de obiectivul inițial, protecția, ea trebuie să fie schimbată pentru că nu mai este adaptată și nu trebuie să fie schimbată contra mobilității lucrătorilor, ci pentru promovarea acesteia. Aceasta trebuie să fie acceptată de toți lucrătorii cu adevărată protecție. Deci nu trebuie să existe divizări est-vest, uh, dreapta-stânga, rupturi de acest uh, gen, ci Uh, uh, combaterea acestei uh, rupturi, Europa nu poate să fie teritoriul sclaviei. Mulțumesc! Dankeschön. Vă mulțumim, Anisander. Didon. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau să salut ceea ce ați făcut până acum încercând să găsiți un echilibru într-un uh, uh, pilon care vrea să creeze locuri de muncă și instituirea acestui soclu social care este așteptat de toți concetățenii noștri. Vi s-au pus întrebări în legătură cu multe teme. Uh, eu aș uh, vrea să vă aduc la cunoștință un subiect uh, specific legat de uh, ceea ce vom vota în a doua parte a reuniunii noastre și care se referă la ocuparea în agricultură și în zonele rurale. Agricultura parcurge o criză fără precedent cu o sărăcire a exploatațiilor agricole cu multe cazuri de uh, faliment, unele mai numeroase în anumite state membre. Și aș vrea să vă întreb, doamnă comisar, dacă Comisia are în vedere să se aplece în mod concret asupra impactului social, impactul din punct de vedere al ocupării, pentru a vedea ce locuri de muncă sunt distruse, pentru a uh, cuantifica, dar pentru a vedea care este impactul în agricultură, dar și în celelalte domenii. Pentru că știm foarte bine că un loc de muncă uh, în agricultură, în mod indirect, uh, creează alte locuri de muncă. Vă mulțumesc! Danke sehr. Vă mulțumim. Guillaume Balas are cuvântul, dar să luați exemplu de la antevorbitoarele dumneavoastră, sub două minute. Scuze. Doamnă comisar, mă adresez dumneavoastră, dar și tuturor celalți. Oare am auzit ce a spus uh, doamna Regner în legătură cu uh, uh, un element uh, Intervenție fără microfon. Am uh, auzit uh, Dominic Marta, uh, reprezentantul Frontului Național, contează pe noi și divizarea noastră, astfel încât să câștige. Deci, sunt printre noi cei care cred că libera circulație unii care spun că regulile sociale pot să omoare în fașa libertatea de circulație. Dacă nu există reguli sociale, dacă nu există o liberă circulație, nu poate să există liberă circulație dacă nu avem reguli sociale comune. Și dacă nu facem ceea ce ne lipsește, nu asta lipsește libera uh, circulație, ci regulile sociale comune. Uh, deci uh, nu e o chestiune, o întrebare pe care vreau să vă adresez, ci vreau să vă spun că în raport cu propunerile noastre care nu merg prea departe după părerea mea, dar care merită să existe, uh, vă uh, cer să ascultați pe toți, să ajungeți la compromisuri, dar să vă gândiți la un sens public european care trebuie să domine. Mulțumesc! Eh, Marita Vă mulțumim, Marita Ulvskog. Eh, vă mulțumesc, doamnă comisar, vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici și vă mulțumesc pentru introducerea făcută, pentru discursul dumneavoastră, care, după părerea mea, conținea multe puncte la care trebuie să ne gândim și noi mai departe și care sunt bune. Este deosebit de important ca acum pe subiectul um, directivei muncitorilor detașați să continuăm. Însă, în procesul dinainte de decizie, partenerii sociali nu au fost tot timpul implicați și nu trebuie să uităm acest fapt. Asta dacă ne dorim să avem un rezultat cu șanse de viitor, atunci avem nevoie de un proces care să țină cont de la început de par- partenerii sociali. Și știm că acești parteneri sociali pe acest domeniu au încă sentimente rele în domeniu. Au un anumit grad de rezervă, așa că nu trebuie să mai uh, avem de-a face cu un asemenea exemplu, să mai fie atâta sentimente contradictorii din partea partenerilor noștri sociali. Uh, Apoi, în ceea ce privește condițiile de muncă, și aici ați menționat niște puncte importante. Însă și aici trebuie încă de la început implicați partenerii sociali, astfel încât să ne asigurăm că vom avea un rezultat puternic. Noi, socialiștii și democrații, vă vom sprijini. Mulțumesc! Vă mulțumim! Helga Stevens are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Tyson, stimați colegi, stimate colege, am și eu câteva întrebări. Vă mulțumesc pentru poziția dumneavoastră împotriva dumpingului social și pentru tema Uh, salariu egal pentru muncă egală, o temă foarte importantă. Însă vreau să vă întreb cum vedeți concret această plată corectă, plată egală pentru muncă egală. Dacă cineva merge undeva să lucreze, înseamnă acest lucru că angajatorul angajatorul, ce fel de condiții trebuie să respecte pe piața de muncă, cele din Ungaria sau din Belgia? Pentru că în anumite state europene salariile sunt mai mici, atunci belgianul trebuie să respecte acest aspect sau nu. Nu îmi este foarte clar. Și apoi în ceea ce privește acest termen de 24 de luni. Credeți că acest uh, termen e în continuare unul bun? Probabil ne-am putea gândi și la o, o reducere a perioadei pentru șase luni. Și atunci să vedem ce ar putea să se facă la nivelul statelor membre, la punerea în aplicare, pentru că ar fi oare posibil să dăm dovadă aici de mai multă flexibilitate și apoi în ceea ce privește siguranța socială, asigurările sociale. Aveți vreo idee despre cum ar putea să arate uh, aceste asigurări sociale. De exemplu, dacă un polonez sau un ceh este detașat în uh, Belgia să lucreze, atunci contribuțiile sale sociale trebuie plătite acolo, nu în țara de origine. Aveți deja o poziție în acest sens? Dacă e posibil, cu ce fel de preț, la ce fel de calendar vă gândiți? Cam acestea sunt întrebările mele pe moment. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, Geo Gutierrez are cuvântul. Señora comisaria, no, no sé si... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Nu știu dacă știți sau nu, dar aveți o responsabilitate uriașă pe umerii dumneavoastră. Dacă ne uităm la alegerile prezidențiale din Austria și rezultatele de acolo, vedem cum crește extremismul și populismul în Europa și vedem că există un numitor comun. Puține locuri de muncă, șomaj mare, excludere socială. Cine e de vină pentru aceste politici care sunt făcute? Dumneavoastră aveți acum îndatorirea să faceți ceva împotriva acestor tendințe. Trebuie să luptăm împotriva acestui populism în creștere. Dacă analizăm programul dumneavoastră la nivel european și la nivel național, atunci ce putem vedea? Nu prea ne dăm seama ce se face. Salariul minim nu există, nici la nivel european nu există niciun fel de politică salarială a veniturilor. Ce se se întâmplă apoi cu sărăcia la locul de muncă, cum poate fi aceasta încheiată. E foarte important să eliminăm aceste probleme pentru că ele duc la creșterea extremismului în Europa. Și apoi ceva pe termen mediu în Comisia INTA există unii care sunt acum uh, pentru portabilitate. Uh, de exemplu, cineva să-și poate lua pensia privată dintr-un stat membru în altul. Însă se poate face același lucru cu ajutorul de șomaj, se poate face așa ceva și la nivel european și cu pensiile statale. Se poate vorbi de o portabilitate a drepturilor sociale. Trebuie să avem o Uniune Europeană astfel încât colegii, colegele, toată lumea să își poată transfera pensiile, Apoi, diferitele tipuri de asigurări. Cred că dumneavoastră trebuie să vă implicați și nu să așteptați ca alții să schimbe lucrurile, pentru că noi nu putem face totul. Domnul să are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, încă o dată ne-ați descris în cadrul dialogului structurat cum vede Comisia toate aceste lucruri. Vedem clar de ce avem o Europa cu două viteze, nordul și sudul, drepturile sociale, Acestea nu mai există în Grecia. Sunt o glumă. Unde e libertatea pentru toată lumea? Unde sunt reacțiile europenilor la măsurile îngrozitoare care se au? Tot timpul se vorbește de solidaritate. În solidaritatea se știe exact ce fel de măsuri s-au implementat în Grecia, în a treia tură. Unii au fost în uh, delegație acolo, o altă delegație n-a avut loc, a fost uh, amânat, așa că nici nu știm ce se va întâmpla. Acum există această liberalizare în ceea ce privește uh, pierderea locurilor de muncă. Tot ce se întâmplă acolo duce doar la Criza economică, nu se rezolvă nimic. Apoi, sectorul sănătății, nu mai există medicamente, de parcă ne-am afla în lumea a treia. Singurul lucru care important care s-a întâmplat e că cei care au dat bani își vor primi banii înapoi. Însă nimic din ce se face nu îi ajută pe oamenii normali. Noi suntem cei care trebuie să achităm factorile. Vreau să spun pe scurt ceva despre migrație. Uh, pentru că e deja un subiect exploziv. Șomajul în Sud e deja enorm. Oamenii acceptă locuri de muncă fără niciun fel de asigurări doar ca să supraviețuiască. Noile măsuri vor aduce și mai multă sărăgie. Colegilor care și-au exprimat îngrijorările în ceea ce privește creșterea naționalismului și populismului, vreau să vă spun, bombele din, de la Bruxelles și din Franța nu le-au pus naționaliștii, ci i-au pus cei pe care vreți să-i aduceți acum în Europa și să îi integrați. Vă mulțumesc. Și ultimul vorbitor, Tatiana Stanoca. Yes. Uh, Vă mulțumesc. Am două întrebări. Prima se referă la directiva privind viața profesională și uh, cea de familie. Ce ne puteți spune despre directiva privind uh, uh concediul paternal? Apoi, vorbim despre sărăcie și despre un venit uh, minim adecvat și uh, un raport decent cu venitul mediu. În rezoluția noastră s-a propus să se ajungă la un raport de 60%, însă majoritatea statelor uh, membre uh, Uh, sunt sub 50%, în Letonia, țara mea, 44%. Care este poziția dumneavoastră? Mulțumesc! Vă mulțumim! Înainte să-i dau cuvântul doamnei comisar, am și eu două observații scurte. Primul punct are de-a face cu acest uh, pilon al drepturilor sociale, securității sociale. Uh, voi spune exact ce am făcut noi aici, negociat noi aici în cadrul comisiei. Ne-am, comisiei noastre, ne-am referit la inechilibrele din Europa, inegalitatea din Europa și ne ocupăm de acestea din 1961 așa că ar fi foarte bine să existe un pilon al drepturilor sociale. Însă voi repeta ceea ce am spus și în cadrul EPSCO și mă îndoiesc că vom reuși să o obținem, pentru că un text frumos nu e suficient. Oamenii din Europa vor întreba, vor întreba ce e cu această dezbatere în ceea ce privește pilonul social, ce se întâmplă cu ea dacă nu există niciun fel de rezultate legislative concrete și de aceea vreau să subliniez acest fapt. Avem nevoie și de rezultate, rezultate palpabile pentru oameni oameni care sunt foarte nesiguri din cauza că există această inegalitate și faptul că sunt pe pragul prăpastiei, într-o Europa în care asigurările sociale sunt o promise, dar nimic nu se întâmplă. O a doua observație, ne aflăm într-o situație în ceea ce privește directiva muncitorilor detașați, în care vedem cazuri foarte concrete de abuz încă de pe acum. Știm că regulile, așa anume directiva privind lucrătorii denanșați, dacă îmi permiți, Danuta, și directiva de punere în aplicare nu sunt suficiente pentru a combate abuzurile. Știm că trebuie să acționăm, însă nu putem să așteptăm și asta pentru că dacă așteptăm ne confruntăm cu următorul pericol. Statele membre vor construi din nou ziduri și astfel pur și simplu situația va deveni și mai grea în Europa. Cameron a început deja, ministra, ministrul nostru al muncii, pe care l-am criticat puternic, a făcut un pas înainte, dar înapoi, dar nu putem să tot așteptăm până când totul e bine din punct de vedere legal. Nu putem să tot așteptăm punerea în aplicare a directivei. Ci pentru că ne vom confrunta cu acest risc, cu aceste ziduri împotriva libere uh, liberei circulații a muncitorilor în Europa. Așa ceva nu ne putem permite. Probabil o cale bună ar fi să încercăm acum să construim pe ceea ce avem deja între estul Europei, vestul Europei, între, cu, să discutăm cu experții noștri din Parlament la nivel uh, neoficial și asta înainte să ne implicăm într-o confruntare. Eu cred că Comisia este consiliată cum trebuie. Ar fi nevoie de o reuniune neoficială despre diferențele de fapt care există, nu cele politice, și să încercăm să le eliminăm pe acestea astfel încât să dărâmăm baricadele existente și să încercăm să găsim împreună o soluție rațională. Eu cred că nu ne putem lăsa îngrenați în această confruntare. Pe de altă parte, dacă nu facem nimic, riscăm libera circulație a muncitorilor în Europa. Și atunci, prin neacționare, am eșuat și nu ne putem permite așa ceva în situația în care ne aflăm astăzi în Europa. Cam atât din partea mea, doamnă Tyson, vă rog. Uh, Prima întrebare, domnule președinte. Mulțumesc tuturor eurodeputaților pentru întrebări, pentru uh, remarci, de care vom ține cont. Prima întrebare, domnule președinte, cât timp am la dispoziție? Dacă îmi dați trei ore, vă pot răspunde timp de trei ore. 12 minute. Atunci îmi cer scuze că nu pot să răspund în detaliu la toate întrebările. Am uh, luat notă și puteți să contați că o să vă dăm un răspuns. O să răspund în olandeză, este mai ușor pentru mine și o să mm, beneficiez de bunele servicii de interpretariat ale Parlamentului. Integrarea refugiaților trebuie să se facă mai bine decât până în prezent. Știm atunci când citim rapoartele de țară, atunci când vedem care este situația migranților pe piața muncii și în societate, vedem că integrarea nu a fost peste tot încunată de succes, deci trebuie să facem noi eforturi Uh, vor sosi noi migranți, trebuie să îi ajutăm să învețe limba pentru a se integra mai bine, să îi ajutăm cu formarea, mai ales uh, copiii care nu și-au finalizat uh, studiile școlare, trebuie să le oferim o șansă pentru ca să poată să ajungă pe piața muncii, așa cum am convenit cu toții aceste eforturi trebuie să conteze pe o asistență financiară din partea Uniunii Europene. Uh, lucrăm la linii uh, directoare în acest sens, dar sigur acest lucru nu trebuie să se facă uh, în detrimentul categoriilor celor mai vulnerabile din Europa. Ar fi trebuit să spun asta de la bun început. Dacă există priorități, uh, acestea nu trebuie să fie în detrimentul celor mai vulnerabili din Uniunea Europeană. În ceea ce îi privește pe refugiați, aș vrea să o spun clar că există 5 milioane 700 de mii de 500 uh, de uh, milioane 700 de mii de cetățeni în Europa și putem să uh, primim uh, refugiații în această parte a lumii, dacă o facem în mod inteligent. Sigur, asta presupune eforturi, investiții în noul capital uman, dar va exista și o răsplată pentru asta. Avem uh, uh, state membre care se luptă cu uh, greutăți uh, demografice pe piața muncii, deci pentru ei refugiații vor fi un real ajutor. În ceea ce privește pilonul social, comentariile făcute de doamna Rodriguez, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru că ați dat recunoașterii muncii pe care am uh, desfășurat-o până acum. Ideea cu pilonul uh, social uh, a fost generată de dorința de a realiza o convergență socială ascendentă, dar convergență în cele 28 de state membre, nu numai în zona euro. Este adevărat că într-o uniune monetară în care statele membre lucrează cu aceeași monedă, nevoia de a avea uh, politici sociale comune este și mai mare. Ea este uh, nu ceva de dorit, ci este o necesitate. Sunt uh, multe puncte importante uh, în uh, pilonul social. O să mă axez acum pe forma juridică acestui pilon. Trebuie să așteptăm care sunt rezultatele dezbatelor pentru a vedea ce formă va îmbrăca acest pilon. Ideea este ca acesta să fie un model de drepturi, de obligații atunci când avem acest cadru de referință, vom vedea cum ne ajustăm politicile de ocupare, de politicile sociale și economice. S-ar putea uh, să se facă propuneri de uh, texte legislative în care Uniunea Europeană are competențe. Există însă alte domenii în care competența aparține statelor uh, membre. Rezultatul discuțiilor pe marginea pilonului uh, social uh, va fi deci crearea acestui uh, cadru de referință care va fi folosit ca un soi de etalon și ne va ajuta să venim cu noi propuneri pe baza acestuia. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor au fost adresate multe întrebări pe această temă. Nu vrem să avem o confruntare est-vest. Dacă există diferențe, trebuie să le depășim. Avem uh, o Uniune cu peste 500 de milioane de uh, cetățeni și toți sunt egali uh, vrem ca modificările aduse Uh, textului legislativ privind uh, detașarea uh, lucrătorilor să fie benefice tuturor. Vom analiza remunerarea, vrem să ne asigurăm că normele obligatorii care se aplică lucrătorilor local se aplică și lucrătorilor detașați. Deci tot ceea ce intră în pachetul uh, salarial. Nu o să ne amestecăm uh, în modalitatea în care statele membre uh, stabilesc aceste salarii. Asta rămâne competența statelor membre. Deseori, partenerii sociali joacă un rol uh, important la negocierea salariilor. Nu o să ne amestecăm, nu vom schimba. Ceea ce spunem noi este că regulile care se aplică trebuie să se aplice lucrătorilor uh, locali, dar și uh, nivelului salarial uh, al lucrătorilor detașați. Vom avea multe ocazii să ne reîntoarcem la această problemă. În ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă, doamna McIntyre a vorbit despre aceasta, în momentul de față suntem în etapa pregătitoare organizăm o primă rundă de consultări a partenerilor sociali în momentul de față. Au fost o serie de zvonuri și într-o fază, dar suntem într-o fază timpurie, consultarea uh, partenerilor sociali și o să revenim cu amănunte. Apoi, uh, întrebări legate de flexibilitatea, noi tipuri de contracte, nu contracte de muncă, ci contracte de drept civil. Vrem să uh, evităm segmentarea, fragmentarea pieței uh, muncii. Sunt uh, persoane care trăiesc din asistență socială și există persoane care beneficiază de o protecție aproape perfectă. Deci, Eh, este un domeniu în legătură cu care se eh, fac multe eh, recomandări în rapoartele de țară. În ceea ce privește inegalitatea, i-am acordat foarte mare atenție, chiar și în recomandările Uh, pe țară, am ridicat astfel uh, de problemă. Am îndemnat statele membre să facă mai mult pentru a contracara inegalitatea și acest lucru poate fi văzut clar atunci când citiți recomandările sociale pe care le facem sau în domeniul social pe care le facem statelor membre. În ceea ce privește mm, competențele, aptitudinile, o să elaborăm o nouă agendă privind uh, aptitudinile și competențele și prioritatea noastră este să asigurăm o mai bună cooperare între comunitate, partenerii sociali și uh, lumea uh, academică, învățământ, uh, formare. Vrem ca uh, oamenii să fie pregătiți pentru piața muncii. Trebuie să oferim competențele și aptitudinile necesare tinerilor pentru a pătrunde pe uh, piața uh, muncii. Dacă aceștia doresc să participe activ în economie, ei trebuie să aibă formarea necesară care să le permită să facă primii pași uh, pe piața muncii. Trebuie să facem o evaluare a acestor aptitudini. De aceea este nevoie ca și partenerii sociali să se implice în acest uh, fenomen. Actul privind accesibilitatea. Pentru includerea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice. Sperăm că acest text va trece Uh, ușor uh, prin uh, Parlament. Ne mulțumește progresul făcut pe internet în acest sens și așteptăm avizul acestei comisii Ample. Din nou, în ceea ce privește detașarea uh, lucrătorilor. Scrisorile, avizele motivate pe care le-am primit din partea unor parlamente naționale sunt examinate atent. Vom citi foarte atent fiecare scrisoare, o să luăm cât se poate de în serios comentariile făcute de parlamentele naționale și vom elabora un răspuns uh, putem să facem o propunere, putem uh, să retragem propunerea existentă sau putem să o modificăm. Această hotărâre se va face în urma unei analize atente a scrisorilor și avizelor motivate. Însă, ceea ce vreau să subliniez este că înainte de a mi se permite să lansez propunerea, am uh, analizat în comisie modul în care vom aplica principiul subsidiarității. Noi uh, considerăm că propunerea noastră este echilibrată și uh, respectă principiul subsidiarității, al nici n-am fi făcut-o. Am citit atent scrisorile, le citim în continuare și vom anunța în final poziția noastră. Sper că acest lucru se va întâmpla în câteva săptămâni. Nu pot să vă dau un termen exact, însă nu vom amâna la nesfârșit uh, acest lucru. Trebuie să uh, fiu în măsură să formulez un răspuns și sper că acest lucru să se întâmple înainte de vară. Uh, s-a vorbit despre a vorbi mai puțin și a face mai mult. În recomandările uh, pe țară se vorbește de acest lucru și vă asigur că aceasta este atitudinea Comisiei. Știu că putem să-i convingem pe oameni cu rezultate și nu cu maldere de hârtii. De aceea facem tot ceea ce putem să facem, ne axăm pe acele aspecte care pot să aducă valoare adăugată pentru Europa. Trebuie să oferim uh, uh, oamenilor uh, șanse mai mari pentru a trăi mai bine. Asta urmărim. Și au fost și alte întrebări. Libertatea de circulație a lucrătorilor și a cetățenilor. Aceasta este o valoare importantă a pieței unice îi uh, acordăm multă atenție, vrem să facilităm în continuare libera circulație, vrem să adâncim piața unică. O piață unică nu înseamnă numai uh, deschiderea frontierelor și aplicarea legii uh, junglei. Legea, piața unică se bazează pe acorduri, pe reguli și eu sunt convinsă că vom sta de vorbă din nou unii cu ceilalți. Facem deja asta cu Consiliul de Ministri și ori de câte ori pot să am contacte bilaterale cu miniștrii din statele membre, uh, evidențiez această problemă a detașării lucrătorilor. Trebuie să facem lucrurile în mod obiectiv, bazat pe fapte, pe explicații pe care să le înțeleagă toată lumea. Scopul este să găsim soluții în urma unui dialog. Aceasta este metoda europeană și sunt convinsă că chiar și în acest dosar spinos vom reuși să venim cu un răspuns Întotdeauna acolo unde există voință se poate găsi o soluție. Apoi s-a pus o întrebare în legătură cu platforma uh, de combatere a muncii nedeclarate. Raportorul Pirinski a spus că această platformă va fi lansată în această săptămână, pe 27 mai. Specific pentru această platformă este că lăsăm participanților uh, oarecare marjă de uh, a veni cu uh, propriile idei. Uh, inspectorii muncii, inspectorii fiscali, diferitele servicii de inspecție trebuie să facă schimb de bune practici, trebuie să aibă inițiative comune, însă trebuie să veghem ca toate ideile și practicile sunt puse la oaltă astfel încât să se tragă concluzii utile pentru procesul decizional. Sigur, uh, cei care participă la platformă pot să își uh, elaboreze propria agendă pentru a se ajunge la un oarecare progres. Sărăcia, o problemă foarte uh, delicată. S-a vorbit despre uh, sărăcia copilor, care este o rușine. Sărăcia, în general, este o rușine. Trebuie să facem ceva pentru a o eradica. Însă, E o problemă cu foarte multe fațete. Nu dispunem de toate instrumentele în Europa. Regiunile, autoritățile locale, statele membre au și ele instrumente la dispoziție. Ceea ce putem face cu semestrul european, cu fondurile, putem să contribuim. Cineva a spus că ocuparea este o chestiune importantă și dacă vrem să luptăm împotriva inegalității, um, atunci uh, ocuparea este o cale de a face acest lucru. Trebuie să avem o abordare modernă. Când spun modern, mă refer la faptul că trebuie să ne asigurăm că atunci când uh, cei care au nevoie de uh, sprijin, trebuie să existe asigurări sociale care se ajută să treacă peste uh, momentele grele. De asemenea, trebuie să dăm posibilitatea oamenilor și să ne asigurăm că nu intră în capcane pentru că sunt șomeri. Atunci, uh, numai atunci vom putea să combatem sărăcia. Fondul Social European, pentru prima oară în istoria acestuia, există un procentaj minim care a fost rezervat pentru incluziunea socială. Cred că asta este calea de urmat și mă bucur că statele membre s-au uh, angajat să facă și mai mult și acest prag a fost stabilit în Fondul Social European grație și eforturilor Parlamentului. Sigur, trebuie uh, să Uh, facem uh, eforturi. Apoi, responsabilitatea socială a întreprinderilor a fost uh, adoptată, textul a fost adoptat de curând. Apoi, ce, de ce s-a mai vorbit? Despre echilibrul între viața profesională și uh, cea de familie. Suntem uh, gata să ne întoarcem către partenerii sociali pentru a doua etapă a consultărilor, să vedem ce doresc, dacă vor să preia inițiativa sau ne lasă nouă inițiativa. Apoi putem să vedem uh, cum mergem mai departe. Dacă partenerii sociali vor să preia această responsabilitate, suntem gata să o facem uh, îi apreciem foarte mult, după cum apreciem și uh, dialogul social, apoi locurile de muncă din uh, mediul uh, um, rural, vrem să creăm uh, locuri de muncă peste tot, nu numai mediul rural și de aceea vrem să alocăm fonduri pentru a susține acest obiectiv. Iată deci că drepturile sociale și libertatea lucrătorilor merg mână în mână, e o relație echilibrată, piața internă este o piață organizată, însă nu este un loc unde câștigă, supraviețuiește cel mai apt, unde se aplică legea junglei. În ce privește cele spuse de doamna Stevens, n-am timp acum să insist și să elaborez asupra propunerii noastre acum – o voi face cu siguranță cu alte ocazii. Totuși, vreau să precizez câteva lucruri, pentru că sunt prea multe neînțelegeri. În ce privește salariile pentru lucrătorii locali și că acestea trebuie să se aplice în mod identic și lucrătorilor detașați. Așa este numai că asta nu înseamnă că cineva care vine dintr-o țară unde sunt salarii mai mari și este detașat într-o țară cu salarii mai mici, o să câștige mai puțin un lucrător detașat este angajat în baza unui contract cu angajatorul său din țara din care vine și contractul acesta trebuie respectat și din punctul de vedere al salariului plătit. Chiar dacă respectivul uh, lucrător este detașat într-o țară cu salarii mai mari sau mai mici, trebuie făcută comparația cu țara gazdă pentru a ne asigura că banii plătiți pentru acești lucrători detașați sunt cel puțin aceiași cu cei pe care îi câștigă pentru aceeași muncă un lucrător din țara gazdă. Însă, încă o dată, să nu uităm de contractul dintre lucrătorul detașat și angajatorul său din țara de origine. Ideea însă pe care vrem noi să o susținem este ca uh, salariul pe care primește acesta să nu fie mai mic decât uh, al unui lucrător din țara gazdă. Și acum, în ce privește Sărăcia. Nivelul acela mediu. În ce privește procentul acela de 60-70% din venitul mediu. Noi am primit recomandări uh, în uh, noi facem recomandări în cadrul recomandărilor specifice de țară în semestrul european, dar nu putem impune nimic statelor membre, ele pot doar să facă schimb de bune practici, noi asta putem să încurajăm și ne folosim de instrumentele de care dispunem noi pentru a încuraja statele membre să facă schimb de bune practici. Atât putem. Așadar, domnule președinte, cred că am reușit să abordez, chiar dacă extrem de superficial, întrebările care mi-au fost adresate, dar le iau cu mine și le vom analiza, însă poate mă veți înțelege că n-am avut timpul necesar pentru a vă răspunde în mod aprofundat. Vă mulțumesc în orice caz pentru acest schimb aprofundat de opinii. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Aproape 12 minute, nicio problemă, v-ați descurcat foarte bine. Întotdeauna avem prea puțin timp de dezbatere, Data viitoare va trebui să mai alocăm încă 15 minute astfel încât să ne încadrăm în timp și dacă și coordonatorii se vor încadra, cu siguranță vom reuși. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, noi mergem mai departe, nu am terminat munca noastră în ceea ce privește dialogul structural. Acum elaborăm un aviz în Comisia de Ocupare la 26 mai vom discuta din nou la o reuniune a coordonatorilor. Între timp avem amendamentele de compromis. La 30 mai vom vota în cadrul comisiei. Dacă nu există înțelegere între coordonatori, atunci totul merge mai departe la Comisia Președinților de Comisie, apoi la președinție mai departe și apoi se va da totul Comisiei Europene și sperăm că poziția noastră, propunerile noastre și critica noastră, toate acestea vor fi incluse în previziunile de muncă pentru anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult, o scurtă întrerupere și apoi începem cu votul. Vă mulțumesc!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 So, Kolleginnen und Kollegen, dann starten wir in den Tagesordnungspunkt 4. Stimați colegi, să mergem la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume votul în ceea ce privește o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile. Domnul Joachim Schuster este raportor. Documentele le aveți și lista de vot. Începem cu votul. În primul rând, aliniatul 1, compromisul B. Cine e pentru? Vă rog să-mi semnalați mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atunci trecem la compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi trecem la compromisul M. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi avem amendamentul 14, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 se votează împreună cu compromisul L. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18, cine pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Și atunci avem compromisul E, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, caduc. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 32. A votat toată lumea? S-a închis votul, se adoptă și atunci trecem la compromisul E. Cine e pentru, împotriva, abțineri? se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. al amendamentul 64, verificare electronică, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 25 la 25 se respinge. Amendamentul 65, cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 66, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă E, compromisul I, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul J, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul K pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alineatul 9, amendamentul 94 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 102. Cine pentru, împotrivă, primii au fost majoritari, se adoptă. Amendamentul 103, cine e pentru, Bine, verificăm la 102. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Atunci închidem votul. Se adoptă. 103. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 104 nu mai votăm și atunci avem vot final, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Avem 42 la 8. Felicitări raportorului. Bine, atunci uh, trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Cum poate PAC îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale? Compromisul A. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul, a votat toată lumea, S-a închis votul. Se respinge amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul B pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 35, cine pentru, nu, compromisul C, spune președintele, compromisul C, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 35, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36-37 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D, cine e pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul F. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul, compromisul E. Compromisul E. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 49 Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 59 51, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 53, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar trebuie să verifice cineva. S-a deschis votul la 54, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 56, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, însă verificăm la 56, s-a deschis votul. S-a închis votul. 34 nu a fost foarte vizibil. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la amendamentul 59 amendam și amendamentul 60. Cine pentru, împotrivă, abțineri, Nu, spune președintele. Votăm 59. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul I. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și atunci trecem la 69. 69 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 70, vot normal, cine pentru, fără vot pe părți, a fost retras. 70 în întregime, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71, caduc, toate, 72, 71. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. A votat toată lumea. Se adoptă. Atunci trecem la 72. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 74, aici avem un vot pe părți. Prima parte de la 74, cine pentru, împotrivă, abțineri. Cred că prima parte se respinge. Și atunci a doua parte devine caducă. Verificăm, verificăm la prima parte la 74, verificare electronică. A votat toată lumea. 25 la 25. Bine două propoziții diferite, trebuie să votăm atunci și a doua parte, la 74, a doua parte, tot vot electronic, vă rog. A votat toată lumea? Da, s-a închis votul. Se adoptă, bine. Și atunci trecem la 75 pentru, împotrivă, Cred că e mai bine să verificăm. 75 vot electronic. A votat toată lumea? Se adoptă. Și atunci trecem la 76. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90, cine pentru, împotrivă, abțineri, îl vom verifica. 90, vot electronic. A votat toată lumea? Bine, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul K. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul L. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 99. Cine e pentru? împotrivă. Să verificăm la 99. Verificare electronică. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 100. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 104 și 105, cine pentru, împotrivă, abțineri, se resping, compromisul M, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 123. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Trecem la 124-125. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Compromisul O. Cine e pentru? Împotrivă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 împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și trecem acum la votul final pe întregul raport. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Atunci închidem votul și rezultatul 39 la 7. Felicitări doamnei raportor! Bine, atunci trecem la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi și anume aviz în ceea ce privește evalua, evaluarea strategiei pentru tineret 2013-2015. Compromisul la cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și trecem atunci la compromisul B, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, Verificăm la amendamentul 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Atunci închidem acum votul. Se adoptă compromisul C. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem apoi la amendamentul 31. Am dreptate? Da, amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog, amendamentul 33, vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30, bine, 34, cu o corectare lingvistică pe care nu trebuie să o votăm sau nu. 34, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 35. Cine e pentru? Compromisul E. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi trecem la 45. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 caduc din cauza compromisului F. Ce, trecem la compromisul G, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem atunci la compromisul H, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 74, cine e pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm amendamentul 74, verificare electronică. A votat toată lumea, da? Se adoptă amendamentul 75 pentru, împotrivă, Nu-mi dau seama. 75. Trebuie să verificăm electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 26. Bine. Amendamentul 76. Dacă ați face semne mai evidente, n-ar trebui să o verificăm. 76. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul ICNE, Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65. Cine e pentru? Nu, devine caduc. Trecem atunci la 79. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La amendamentul 80 a existat o, o modificare pe care eu încă nu am pe moment, așa că trebuie să îl votăm cu amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 81 devine caduc și atunci 82. Amendamentul 82. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Pentru, nu, e caduc. 85. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87, cine pentru? 88. Hmm, 88, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 90 cine pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 nu-l mai votăm, e caduc și atunci ajungem la votul final. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 47 la 4. Felicitări raportorului. Și cu asta am terminat cu votul electronic. Vă mulțumesc tuturor. Und wir sind wieder in der Zeit. Și ne încadrăm din nou în timp. So, și atunci trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, activitățile, impactul și valoarea adăugată. V-aș ruga să discutați afară ca noi să putem continua aici. La fondul European de Ajustare la Globalizare între 2007-2014, Marian Harkin este raportoare și ne va vorbi astăzi despre amendamente. Marian Harkin are cuvântul. Thank you, Chair. First of all, um, thank you to all the colleagues. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc tuturor colegilor care au uh, înaintat amendamente, 163, un număr acceptabil. N-avem, desigur, timp să discutăm despre fiecare amendament în parte, dar le voi grupa pe blocuri și voi face câteva observații pe marginea acestor grupuri de amendamente. Vrem să vedem, practic, ce au oamenii de spus astăzi și poate să venim cu mai multe detalii în legătură cu motivele pentru care unele dintre amendamente au fost înaintate. Multe amendamente vizează anticiparea schimbărilor în ce privește restructurările. Am avut discuția aceasta atunci când am vorbit despre revizuirea, ultima dată despre revizuirea Fondului European de Adaptare la Globalizare. Am inclus în regulament câteva amendamente, dar pentru că regulamentul este uh, adresat lucrătorilor uh, disponibilizați, e foarte greu de utilizat pentru a anticipa eventualele restructurări. Sigur, ar fi foarte bine. În sine, obiectivul acesta este foarte bun, gestionarea schimbărilor și prevenirea pierderilor de loc de muncă, locuri de muncă. Dar Fondul European de Adaptare la Globalizare nu permite să facem acest lucru și m-ar interesa foarte mult sugestiile pe care le-ar avea de făcut colegii în acest sens. Însă, așa cum stau lucrurile, nu cred că e posibil. Desigur, rămân deschisă să discut despre subiectul acesta, dar încă o dată nu prea văd cum am putea include în text o astfel de modificare. Au fost câteva amendamente pozitive, nu neapărat bune, dar în orice caz pozitive cu privire la valoarea cooperativelor și în legătură cu domeniul politicii comerciale. Au fost amendamente bune care au pornit de la ideile pe care le-am menționat și eu. Nu pot utiliza acest fond uh, ca o cartă albă, ca o, uh, un cec înalt dat comisiei. Cred că majoritatea colegilor au fost cât se poate de fermi în, fens, în sensul acesta. Dar au fost câteva amendamente cu privire la acordurile comerciale pentru care nu cred că acesta e locul potrivit. Amendamente cu care conțineau unele dintre ele informații extrem de amănunțite, acolo unde s-ar fi putut uh, exprima ideea respectivă în termeni mai generali. Ideea nu cred că nu, nu este ca acest, acest document să fie cel în care să vă exprimați dumneavoastră punctele de vedere în legătură cu TTIP sau uh, pentru sau împotrivă. Am avut alte discuții pe tema aceasta și aveți alte prilejuri de a vă exprima punctul de vedere. Uh, dar au fost amendamente pe care le-am uh, acceptat cu plăcere. În legătură cu transparența, de exemplu, susțin amendamentele înaintate în acest sens. Au fost apoi alte amendamente care vizau uh, o tratare mai atentă a IMM-urilor și care se aplicau asupra ideii uh, potrivit care acestea ar fi extrem de benefice pentru lucrători, pentru a crea locuri de muncă. și sunt într totul de acord cu astfel de idei. Unul dintre amendamente, nu mi-aduc aminte care, viza politicile privitoare la conversia profesională. Poate cineva mi explică mai clar la ce se referă. Au fost și câteva amendamente cu privire la reducerea numărului de disponibilizări de la 500 la 200. Acum, eu nu m-aș opune pe fond, dar încă o dată, am mai purtat această discuție și cred că le-aș atrage atenția colegilor că există o derogare potrivit căreia statelor membre pot să solicite un număr mult mai scăzut de 500. 15-20% dintre cererile de anul trecut de alminteri au vizat țări, au vizat numere mult mai mici decât 500 de disponibilizări. Deci, de fapt, lucrurile acestea există deja și funcționează foarte bine. Se pare, poate nu se folosesc de ele toate statele membre, nu se folosesc de dispozițiile respective. Așa că nu știu dacă trebuie neapărat să schimbăm regulamentul în sensul acesta. Nu știu dacă asta ar reprezenta plus valoare. Vom mai vorbi despre asta. Dar știu că și la ultima discuție au fost unii care se pronunțau în favoarea reducerii drastice a numărului, altele care au fost alte voci care s-au pronunțat drastic împotriva sa. Derogarea însă există și de vreme ce există această derogare, mie mi se pare că ea e suficientă pentru că au fost, cum spuneam, multe solicitări din partea statelor membre care vizau un număr mult mai redus de 500 de lucrători uh, disponibilizați. Apoi, în ce privește intervențiile la timp și alte astfel de amendamente, cred că cu acesta putem fi cu toții de acord. Fondul de adaptare la globalizare, în etapa în care se află, a tot uh, lăsat în urmă câteva lucruri aici, câteva lucruri dincolo și poate că cel mai bine ar fi să veniți cu sugestii concrete ca să câștigăm timp. Eu vă stau la dispoziție. Au fost amendamente pozitive și cu privire la cursurile mm, de formare profesională, care să vizeze anumite sectoare, să fie bine orientate și așa mai departe. Apoi s-a vorbit despre continuarea derogărilor, s-a exprimat sprijinul pentru acestea și eu susțin aceste lucruri. Apoi 33 dintre beneficiari se pare că sunt uh, femei. Nu prea văd ce putem noi face, dar încă o dată voi discuta cu colegii. Au fost unu, două amendamente cu privire la anumite agenții din anumite state membre. La, s-a vorbit despre flexibilitate cu privire la anumite cereri. Uh, pentru a se asigura că sunt implicate organizațiile corecte, autoritățile corecte din statele membre. Eu cred că e bine să se lase la latitudinea statelor membre anumite lucruri, dar în același timp trebuie făcut ce se poate pentru a îmbunătăți funcționarea Fondului de Adaptare la Globalizare. Apoi, s-a solicitat eliminarea alineatului care vizează și alte aspecte pozitive pe lângă reangajarea. Înțeleg ideea, dar ținând seama și de rapoartele pe care le-am citit și de faptul că lumea vine din ce în ce mai ușor de angajat și începe să înțeleagă că e dispusă și dornică să-și găsească loc de muncă, mai ales când ne uităm în direcția acelor NIT, cei care nu sunt încadrați și nu fac parte dintr-o nicio formă de, forma, de, de educație, uh, și care nu au avut șansa până acum să se angajeze nicăieri, cred că și aceste lucruri sunt foarte importante. Apoi au fost amendamente pe tema actualului loc de muncă față de fostul loc de muncă, dacă e mai bun sau mai puțin bun, iarăși și aici vă stau la dispoziție, cred că putem discuta. Apoi, la articolul 7b, plafonul, Aici au fost amendamente destul de divergente. Părerea mea personală este că ne-am bătut să reducem uh, acest prag la ultima revizuire și cu un oarecare succes. Așa încât eu, desigur, mi-aș dori să se mai reducă acest plafon, însă vă mărturisesc că în cadrul consultărilor mele pe marginea acestui proiect de raport semnalele pe care le-am primit cu foarte multă tărie din partea partenerilor de consultare să nu ne atingem de pragul acesta, pentru că el permite lucrătorilor suficientă flexibilitate. Chiar astăzi am văzut că într-o cerere din partea Belgiei n-a folosit decât 5% din total pentru a-i ajuta pe lucrători pentru, prin uh, indemnizații de mobilitate și alte tipuri de indemnizații, oferindu-le deci un mic stimulent. Așadar, Tendința mea cam în sensul ăsta ar fi, dar voiam să precizez că în cursul consultării am primit tocmai semnalul opus. S-a vorbit despre regretarea faptului că a scăzut, au scăzut fondurile, a scăzut finanțarea pentru FEAG. Cam acestea ar fi ideile mari uh, înaintate în cadrul amendamentelor de către colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru amendamente și dacă aveți amendamente foarte concrete, mai ales pe temele la care m-am referit, vă rog să-mi oferiți și explicații. Să elaborați un pic uh, pe marginea amendamentelor pe care le înaintați. În orice caz, mulțumesc raportorilor de, din umbră pentru buna colaborare și aștept cu mult interes să colaborez cu toți colegii pe marginea acestui dosar. Vă mulțumim, doamnă Harkin. Trecem acum la raportorii din umbră, domnul Ceabașogor din partea PPE. Vă mulțumesc, voi vorbi în engleză. I'm also pleased that Mă bucură foarte mult că s-au făcut, s-au înaintat multe amendamente, arată îngrijorările pe care le prezintă în acest context uh, problemele legate de FEAG. Deși multe amendamente încearcă să rezolve probleme ce nu intră sub incidența AFA, cred că multe dintre ele vor ajuta la crearea unui raport, la îmbunătățirea acestui raport și așa cuprinzător. Salut în mod deosebit amendamentele, printre care cele ale raportoarei înseși, cu următoarele privire la următoarele teme. Importanța de a evalua și de a anticipa nevoile piețelor de muncă locale pentru a ușura uh, reintegrarea în piața muncii a lucrătorilor disponibilizați, apoi intervenția rapidă a statelor membre pentru a garanta eficiența maximă a acesteia, nevoia de a aborda uh, concentrarea proiectelor în sectorul produc producător, sectorul industrial producător și apoi nevoia de a ne ocupa de persoanele disponibilizate din IMM-uri. Aștept cu mult interes să discut cu doamna raportor și cu raportorii din umbră pe marginea proiectelor de compromis. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Marita Ulfskog, pentru S&D. Well, again, I'd like to... Vă mulțumesc și încă o dată îi mulțumesc doamnei Harkin pentru munca depusă și pentru contribuțiile sale extrem de amănunțite. Le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru amendamentele bine echipzuite pe care le-au transmis. Aștept cu multă bucurie să colaborăm și consider că este foarte important să luăm foarte în serios rolul FEAG. Cum spuneam, acest fond are un uh, rol foarte important de jucat și se cuvine să facem tot ce putem pentru a-i susține funcția de bază legată de ocupare pe viitor. Și cred că spunând acestea, sunt în asentimentul mai multor grupuri politice. Amendamentele grupului S și D se referă la problema pe care am uh, semnalat-o la începutul dezbaterilor în cadrul comisiei. Am vorbit despre acordurile comerciale ale Uniunii Europene și despre faptul că acestea adesea creează situații care necesită sprijin din partea Fondului European de Adaptare la Globalizare, ceea ce nu este necesar. FEAG nu reprezintă o soluție pentru uh, locurile de muncă pierdute în urma unor, semnării unor acorduri comerciale greșite, ne, proaste. Uh, nu trebuie, pe de-o parte, să încercăm cu o mână, să, să, să creăm probleme cu o mână, pentru că apoi să încercăm să le rezolvăm cu cealaltă. Finanțare limitată pentru Fondul European de Adaptare la Globalizare. Noi am solicitat fonduri suplimentare, am solicitat finanțare suplimentară pentru acest fond, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că fondul acesta e folosit pentru acele cazuri unde el chiar este necesar și anume acolo unde sunt afectate sectoare întregi și care sectoare necesită reformă. E important să vorbim despre o adaptare structurată și nu despre sprijin oferit anumitor companii care vor să părăsească Uniunea Europeană. Am înaintat un amendament și în ce privește regulile europene privind restructurarea, care au caracter obligatoriu juridic. Parlamentul European a solicitat Comisiei uh, acest lucru și cu alte ocazii și cred că ar trebui, măcar acum, Comisia să reacționeze. Încă o dată, FEAG este creat pentru situațiile de urgență. Nu e un fond de urgență dacă se folosește în mod sistematic și din motive greșite. Întreprinderile trebuie să-și asume mai mult răspunderea, răspunderea pentru ceea ce fac. Aș dori să mai subliniez și că considerăm că e nevoie de o mai bună monitorizare a impactului FEAG și, mai multă, și de mai multă transparență. Dacă vrem să dacă vom continua să finanțăm în mod limitat acest fond, atunci trebuie să fim deosebit de atenți, să-l folosim corect și la timp. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Harkin, pentru munca dumneavoastră și vă vom susține și în continuare. So, für die ECR wäre jetzt... Și acum din partea ECR, Zdislav Krasnodebski, dar nu se află în sală, nu văd pe nimeni care să-l înlocuiască, atunci trecem acum la Lynn Boylan din partea GUE. Uh. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei raportor pentru activitatea sa pe marginea acestui proiect de raport. M-aș referi la câteva amendamente dintre cele pe care le-am înaintat și care se bazează pe experiența punerii în aplicare a fondului în Irlanda și pe consultările cu diferite părți interesate din țara mea una dintre problemele cu care ne-am confruntat cel mai adesea este utilizarea, lipsa timpului și punerea în aplicare neeficientă, ineficientă a programelor FEAG, care au uh, însemnat ca milioane de euro să fie date înapoi comisiei, iar uh, în felul acesta mii de persoane disponibilizate uh, s-au pomenit fără ajutor. Au fost uh, înapoiate, de exemplu, 4 milioane sau vor fi înapoiate 4 milioane din uh, cele 5 milioane primite pentru o companie din țara noastră, dacă banii nu vor fi cheltuiți până în septembrie. Prin urmare, mai, este, mai sunt probleme, sunt probleme și în jurul transparenței în ceea ce privește felul în care sunt puse în aplicare, e pus în aplicare acest fond la nivelul statelor membre. Printr-un amendament am făcut un apel la Comisie să încurajeze statele membre să aibă, să, să uh, înființeze agenții puternice care să se ocupe de punerea în aplicare a fondului la nivelul statelor membre, care să aibă și competențele necesare, așa încât să asigure utilizarea la nivel maxim a fondurilor primite în cadrul acestui fond. De asemenea, am înaintat o propunere de program prin care Comisia să raporteze în fața diferitelor autorități din statele membre și care să fie un raport uh, obligatoriu care să conțină o estimare clară a cheltuielilor, program care să fie supus și aprobării. Am făcut apel la comisie, de asemenea, să pună la dispoziția publicului conținutul acestor revizuiri la jumătatea parcursului, care să conține, desigur, și estimările avute în vedere, în felul acesta asigurând mai multă responsabilitate și dare de seamă în fața publicului. Am susținut termenul de 2 ani și am propus un amendament prin care facem un apel la Comisie să schimbe calendarul pentru FEAG la 2 ă, ani din momentul adoptării și nu din momentul depunerii cererii. Este un lucru care ne-a, pe care o, o, o solicitare pe care o transmitem din partea celor cu care am consultat din țara noastră. Am analizat și problema formării profesionale. Multe cursuri uh, sunt cursuri multianuale, se întind pe durata 3 ani, de exemplu. Ceea, or, uh, fondul se încheie, finanțarea acordată în cadrul, din cadrul fondului se încheie la jumătatea parcursului. Și atunci am vrut să se introducă în text o prevedere potrivit căreia uh, să poată beneficia de finanțare cursul acesta multianual și după încheierea finanțării, așa încât oamenii să-și poată încheia uh, parcursul școlar pentru care, în care se înscriseseră. Apoi am mai observat lipsa de sprijin de la FEAG de, din, acordat în Niț, inclusiv din Irlanda. Și am solicitat ca ă, la etapa de implementare a fiecărui program să fie implicați și ă, cei care își doresc să aibă acces la NIC, ei au cele mai, uh, ei cunosc cel mai bine care sunt nevoile și ținând seama și de ei se poate maximiza utilizarea acestui fond. De asemenea, am arătat că statele membre trebuie să se adreseze oricărei organizații doresc pentru a asigura protecție maximă și am arătat că ar trebui făcută și o monitorizare, o analiză a puterii în aplicare până în prezent a FEAG, concentrată în special pe nevoile NITS, deci în felul acesta să învățăm din practică pentru a vedea ce e de făcut pentru a îmbunătăți funcționarea în general a acestui fond, pentru că el are resurse limitate. Apoi, Comisia a extins perioada pentru uh, sprijin din partea FEAG până în 2017 deci, cam acestea ar fi amendamentele pe care grupul nostru le-a înaintat și așteptăm cu interes să colaborăm cu raportorul, cu raportoarea și cu raportorii din umbră pentru a ajunge la un compromis pe marginea acestor amendamente. Mulțumim, Tatiana Ștanuc. Speaking on behalf of Monica Vana. Mulțumesc, vorbesc în numele Monica Ivana, care și-a cerut scuze pentru că trebuie să participe într-o altă comisie la o reuniune a coordonatorilor, care sunt uh, principalele amendamente din partea grupului nostru. Suntem de acord cu raportoarea în ceea ce privește reducerea pragului. Derogarea de la articolul 4 alineatul 2 prevede suficientă flexibilitate din acest punct de vedere Așa cum s-a spus și la reuniunile anterioare, principala noastră preocupare, care a fost deja menționată de către mulți uh, antevorbitori, este că în anumite cazuri uh, se pare că anumite țări profită de cofinanțarea FEAC pentru a înlocui obligațiile care revin statului membru respectiv. Deci trebuie stabilite reguli clare pentru a, ca așa ceva să nu se mai întâmple. În ce privește indemnizațiile, suntem de acord cu reducerea cotei acestora, potrivit recomandărilor curții de conturi, astfel încât să ne asigurăm că FEAG reprezintă o plusvaloare reală. Am înaintat 16 amendamente și așteptăm cu mult interes să colaborăm pe marginea compromisurilor cu doamna raportor. Mulțumesc! Dankeschön. Vă mulțumim, Laura Agea, din partea FDD, nu e în sală. Și atunci, domnul Marten ia cuvântul din partea doamnei Mara Bizotto. Merci. Euh. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să scuzați absența doamna Bizotto, o să-i citesc textul. Însă Vreau să mulțumesc uh, în mod personal doamnei Harkin pentru activitatea, munca sa sinceră și obiectivă. A spus că datele nu sunt uh, suficiente, analizele post impact erau destul de vagi și că IMM-urile nu au fost suficient reprezentate cât despre doamna Bizotto. Iată ce vă spun, dragi colegi, Împărtășesc și apreciez numeroasele intervenții ale colegilor care vor să înscrie în acest text observațiile esențiale pentru a compune un tablet cât, tablou cât mai complet în legătură cu ceea ce a făcut fondul de ajustare în trecut și ce trebuie să devină acest fond de ajustare în viitor. Acesta a fost uh, conceput uh, ca un uh, instrument de urgență pentru a ajuta pe cetățenii care și-au pierdut locul de muncă în urma crizei economice și globalizării. Mă bucur de gândurile colegilor care susțin că intervențiile trecute ale fondurile de ajustare demonstrează că politicile de austeritate impuse de Troica au fost cauza fenomenului, cum ar fi delocalizarea, relocarea, reorganizarea producției și externalizarea care au generat șomaj în rândul cetățenilor noștri. Spune domnia sa, sunt de acord că la ora actuală efectele crizei economice au un impact mai mare asupra IMM-urilor care angajează mai puțin de 500 de persoane și de aceea cred că trebuie uh, să uh, scădem pragul uh, concedierilor pentru a avea acces uh, la fondul de ajustare. Acest fond nu rezolvă problema șomajului în Uniune și speră că în viitor acest fond nu va deveni scuza oficială grație căreia Uniunea Europeană va încheia acorduri uh, Uh, precum TTIP-ul, care va duce la pierderea cel puțin 600.000 de locuri și speră că acest fond va garanta accesul publicului la totalitatea documentelor referitoare uh, la cererile de uh, acces la fond. Iată ce a spus doamna Bisoto prin intermediul meu. Mulțumim, cu aceasta am încheiat runda raportelor din umbră. Are cuvântul acum Agnes Jungerius. I thought I will use the opportunity. O să folosesc posibilitatea că sunt membru uh, INTA și uh, în Ample să spun câte ceva despre avizul INTA, pentru că și acolo am încercat să facem uh, compromisuri care ar putea fi de ajutor pentru uh, ceea ce face Marian Harkin. Mulțumesc pentru ce ai făcut, Marian Harkin, însă vreau să spun ceva și din perspectiva INTA privind fondul de ajustare la globalizare. Așa cum Marita Ovscop a spus-o deja, nu este singura uh, ocazie de a spune ceva împotriva acordurilor comerciale sau uh, a modului în care se încearcă peticirea acordurilor uh, comerciale prost concepute. Sigur că în INTA promovăm acordurile uh, bine elaborate, însă este important să realizăm că chiar și în astfel de acorduri comerciale bine întocmite există părți care câștigă și părți care uh, pierd. pentru cetățenii care lucrează în aceste sectoare care sunt perdante, trebuie să găsim o modalitate de a-i ajuta să uh, pătrundă din nou pe piața muncii. Și deseori, în loc să abordăm chestiunea sectoarelor sau regiunilor uh, care pierd, uh, lumea arată în direcția Fondului de Ajustare la Globalizare, în loc să poarte discuții în legătură cu modul în care se poate proceda în continuare, cum se pot face progrese, cum putem să ajutăm acele companii, persoane și regiuni. Ceea ce s-a regăsit în avizul uh, INTA, necesitatea unor uh, Uh, studii de impact combinate cu o mai bună informare și consultare pentru persoanele implicate. În avizul INTA pledăm pentru plan uh, național social, nu știu dacă așa îl numiți, angajatori și angajați discută înainte Uh, în loc să aștepte până când apare șomajul și, de asemenea, îndemnăm să se scadă uh, pragul pentru eligibilitate la fondul de ajustare cu globalizarea. Pentru că, într-adevăr, dacă vrem să transmitem un mesaj și anume, suntem aici și pentru cei care pierd în această uh, luptă pe care o presupune globalizarea, cred că trebuie să transmitem un mesaj uh, clar. Și știu că există o posibilitate de derogare, însă se poate face o declarație în acest caz. Apoi, uh, instrumentele de apărare comercială, o dezbatere deja veche, în, uh, în perspectiva statutului de uh, economie de piață a Chinei, uh, apoi importanța dialogului social, trebuie să promovăm și am promovat acest lucru în avizul INTA și sper că veți găsi o posibilitate să înglobați acest lucru în raportul Ample dacă pot uh, să vă ajut să clarificați lucrurile, sunt gata să o fac. Maria Arena. Vă mulțumim, Maria Arena. Merci. Mulțumesc, Marianei Harkin, pentru ceea ce face deja în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare și pentru și Maritei pentru ceea ce s-a făcut. Sunt uh, în aceeași situație Uh, cu colega care este membru și în INTA și în EMPL. Politicile comerciale pe care Uniunea le promovează în momentul de față și fondul. Deci uh, ne întrebăm dacă ar putea să existe studii de impact mai aprofundate, atât sectorial cât și regional, pentru a însoți mai bine schimbările, pentru că, așa cum ai spus-o, în cel mai bun, bine întocmit uh, acord comercial există perdanți în anumite sectoare și în anumite regiuni, deci trebuie însoțite aceste modificări, indiferent de tipul de acord pe care îl avem. Sunt uh, foarte atentă la fond și la regiunile mai afectate. Atunci când uh, avem o succesiune de restructurări Uh, structurale concentrate în anumite regiuni, uh, asistăm la o deși deșertificare uh, a acestor regiuni pentru că nu mai pot fi reintegrați acești lucrători pentru că sectorul nu mai există. Deci, cred că acest lucru este extrem de important și trebuie să susținem poate să susținem mai mult decât uh, o facem acum. Trebuie să veghem ca regiunile uh, europene să uh, nu rămână fără locuitori și fără industrii. Apoi, reinserția. S-a spus, fondul trebuie să participe la aceste acțiuni, mai ales în regiuni unde rata șomajului este foarte ridicată, dar atunci este foarte greu să dai posibilitatea uh, tinerilor să se uh, miște. Trebuie să existe uh, programe specifice pentru tineri. Am avut exemple uh, Uh, în această dimineață. Poate că trebuie să alocăm mai multe fonduri uh, populațiilor cu un nivel scăzut de calificare. Sigur, acest fond nu o să rezolve totul, însă există și alte fonduri, cum ar fi Fondul Social European, care rezolvă uh, o parte din probleme, deci nu trebuie să amestecăm obiectivele acestor fonduri. Nu putem să Uh, cerem unei populații de 500 de milioane uh, să uh, se bazeze numai pe aceste fonduri. Există și alte fonduri, cum ar fi Federul, care pot să ajute populațiile defavorizate. Vă mulțumim, cu asta am încheiat și această rundă de discuții și atunci îl avem pe domnul Gilar Tamaș din partea Comisiei Europene. Vă rog, din partea Comisiei, luați cuvântul. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. O să încep prin a-i mulțumi uh, acestei comisii și raportoarei pentru activitatea sa intensă și atenția dată Fondului de Ajustare la Globalizare. Aș vrea să reacționez pe plan general pe uh, grupe de amendamente și nu pe fiecare amendament în parte. O să încep, așa cum a făcut-o și doamna Harkin, prin a spune că anticiparea schimbărilor și restructurării potrivit uh, comisiei nu este rolul fondului. Nu este rolul fondului de ajustare la globalizare să prevadă, să anticipeze uh, schimbările, așa cum este structurat uh, acum și să previzioneze acordurile consecințele acordurilor comerciale. Deci vreau să subliniez acest lucru din punctul nostru de vedere. De asemenea, vreau să spun ceea ce poate face Comisia încă de pe acum. În fondul de ajutare la uh, globalizare există o uh, structură puternică de uh, învățare reciprocă Agențiile de implementare din statele membre se întâlnesc uh, de două ori pe an și încercăm să favorizăm uh, învățarea reciprocă între uh, grupurile interesate. Încercăm să identificăm cele mai bune practici din diferite state membre și încercăm să împărtășim cunoștințele, know-how-ul pentru acele state membre care nu uh, au reportat prea multe succese în acest sens. Din acest punct de vedere, cred că o mai bună aplicare este un cuvânt uh, cheie. Vizarea IMM-urilor este o altă cheie. Sunt uh, teme uh, pe care le putem aborda în sesiunile de învățare reciprocă care implică statele membre Uh, un rol esențial îl are uh, îmbunătățirea comunicării în ceea ce privește acest fond. Uh, autoritățile regionale, locale învață tot mai mult în legătură cu acest fond. Și vreau să mulțumesc raportoarei, raportorilor din umbră, pentru comentariile lor detaliate. Vom ține cont de ele atunci când vom primi textul de compromis. Vă mulțumesc. So, danke schön. Abschließend. Vă mulțumim în final, Marian Harkin. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit, raportorilor din umbră și celorlalți colegi care și-au spus punctul de vedere pe care îl apreciez. Foarte succint, sunt de acord cu problema uh, concentrării și construcției în anumite sectoare la care s-a referit domnul Sogor. Sunt amendamente bune care clarifică textul în uh, această privință. Chestiunea acordurilor uh, comerciale uh, putem crea probleme încercând să rezolvăm o problemă, să creăm altele. Acest lucru a fost pomenit de mai mulți intervenienți. O să o spun acum și nu o să revin la asta. Este foarte clar din amendamentele care au fost depuse. Nu vreau ca EGF-ul uh, să fie folosit ca o ocazie uh, ca comisarul responsabil cu probleme comerciale să spune da, uh, s-au pierdut multe locuri de muncă. Uh, fondul uh, în fonda sa actuală 150 de milioane pe an, resursele sunt foarte mari. Cred că trebuie să facem o declarație politică foarte pronunțată. Nu e vorba de împrejurările în care uh, fondul ar putea fi uh, adaptat sau nu, ci o declarație uh, care să spună că se uh, poate încheia un acord comercial uh, care presupune de locuri de muncă, dar nu EGF-ul trebuie să, feagă să rezolve această problemă. Apoi, în legătură cu adaptarea structurală, cred că trebuie să discutăm aprofundat, să vedem ce putem să uh, facem, ce propuneri se pot face și, ca și în cazul uh, Uh, comerțului, nimic nu ne împiedică să facem o declarație politică în acest report. Uh, sunt de acord, uh, este un fond de urgență, nu este folosit la capacitate. Uneori, sub folosirea unui fond apare pentru că oamenii primesc locuri de muncă și nu trebuie să recurgă la FEAG. Deci, Asta este un aspect pozitiv, însă sunt la fel de acord că la uh, pentru ca fiecare stat membru să vadă cum uh, progresează uh, programul uh, la mijlocul uh, perioadei, uh, se poate vedea cum s-au cheltuit fondurile pentru că partea uh, subutilizată este de 50%. Uh, comisia mă poate corecta. Deci asta din anumite motive, unele pozitive, altele negative. Și dacă putem să facem o distinție între uh, pozitiv și negativ, ar fi foarte bine. Problema celor trei ani m-am uh, gândit la ultima revizuire a FEAG-ului și nu m-am bucurat de susținerea colegilor pentru că mulți care vor să se reformeze sau să dobândească noi competențe, o perioadă de trei ani este minimă. Dar să vedem dacă putem să ne bucurăm de susținere. Da, susțin Uh, derogarea pentru ca acesta să continue după 2017. Doamna Vara a vorbit de articolul 7b și Curtea de Conturi. Trebuie să discutăm acest lucruri. Sper că putem să cădem de acord pe această temă. Doamna Bazaș a vorbit despre IMM-uri, un punct foarte important, reducerea pragului trebuie să discutăm, să vedem dacă putem să ajungem la un acord. În principiu nu sunt împotriva reducerii acestui uh, plafon, dar ideea este oare în acest fel îmbunătățim regulamentul? Apoi, accesul la documente. Am discutat asta cu Comisia. Sunt uh, membre, statele membre însele cele care nu pun uh, la dispoziție documentele și informațiile. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră din partea INTA Cred că două aspecte au fost subliniate aici, și anume, în orice acord comercial există părți care pierd și părți care câștigă. E nevoie însă de uh, studii bune de impact pentru că la început nu intrăm în detalii, vorbim despre sectoare și regiuni și despre regiuni uh, care uh, Uh, despar de pe hartă 650.000 de persoane care își pierd uh, locul de muncă, dar se mută în altă parte și acolo se reintegrează pe piața muncii. Deci uh, avem nevoie de studii de impact mai performante. Apoi, dialogul social. Dacă ești împotriva comerțului, ești împotriva comerțului. Înțeleg că nu sunteți împotriva comerțului, însă unii nu doresc uh, uh, astfel de relații comerciale să o spună. Dar dacă susținem comerțul, atunci trebuie să venim cu propuneri care să ne asigure că rezultatele sunt dintre cele mai bune și un studiu uh, de impact bun, precum și dialogul social, uh, pot să ajute acest uh, lucru. Fondul sigur nu va rezolva totul. Am auzit cele spuse de uh, comisie. Anticiparea restructurărilor și a schimbării nu este rolul uh, FEAG-ului, însă este important uh, să spunem acest lucru. Susțin Comisia în ceea ce face, încercând să promoveze învățarea reciprocă. Vă asigurați că statele membre învață unele de la altele și cred că acest lucru este foarte important. Cred că asta este evaluarea generală uh, pe care pot să o fac acum după ce am auzit uh, toate intervențiile, care în general au fost uh, pozitive. Colegii doresc să îmbunătățească acest regulament și sper să ajungem la un acord între noi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Harkin. Am terminat atunci și cu acest punct. Votul va avea loc pe 15 sau 16 iunie în Comisia EMPL. Până atunci mai avem multe de făcut, din câte am auzit. Le urez tuturor raportorilor, raportorilor din umbră, spor la muncă. Noi ne vom reîntâlni la data de 30 mai de la ora 15 până la ora 19.30, cum apare pe lista mea, deci nu de la 15 până la 19, 15.30 până la 19, mă corectez, de la 17.30 până la 19. Cred că acum e corect. Vă mulțumesc, o seară plăcută și mult spor la muncă!